Rozpoczynamy popołudniową sesję. Bună ziua din nou, domnilor și domnilor! Aș dori să începem sesiunea de după amiaza a comisiei noastre, AGRI. Încă mai așteptăm un sau doi colegi de la Partidul Popular care au mai avut o întâlnire, după cum știți. Dacă aruncați o privire asupra ordinii de zi pe această după amiază, avem o prezentare care urmează să fie susținută de Chris Botterman și care se referă la un raport al Geopa Copa privind dialogul social ca cel mai eficient mijloc de a combate dumpingul social și munca nedeclarată în sectorul agricol. grupul de angajatori din asociațiile profesionale de agricultori, cunoscuți numele de Jopa Copa, eh, grupul de angajatori de la Copa, eh, care are ca membri organizațiile naționale, membre ale COPA, sau eh, autorizați de COPA pentru a deveni membri ai GEOPA-COPA și care au de asemenea dreptul de a negocia contracte colective la nivel național. Sunt convins că ne vom face o idee mai bună asupra modului de funcționare în timpul prezentării uh, un aviz al Comisiei privind uh, propunerile și regulamentele uh, privind politicile sociale. În 2016 a existat un raport privind de dumpingul social și munca declarată în sectorul agricol din Uniunea Europeană, care au susținut nevoia de a spori dialogul social și de a simplifica uh, cerințele administrative pentru a uh, răspunde în mod eficient provocării muncii nedeclarate. Dintr-un proiect de 2 ani sprijinit de comisie uh, care se referea la problema muncii nedeclarate în uh, sectorul agricol al Uniunii Europene, într-o manieră mai eficientă cu scopul de a îmbunătăți situația lucrătorilor agricoli și de asemenea pentru a crea uh, un mediu mai lipsit de uh, obstacole. Problema este că munca nedeclarată care duce la fraudă socială și la concurență nedreaptă. Concluzia raportului fiind că simplificarea cerințelor administrative legate de angajare, impozite și uh, Um, taxe sociale sunt foarte importante pentru a combate munca nedeclarată, uh, lucru care va fi în beneficiul lucrătorilor agricole, ai statelor membre și al angajatorilor. Uh, și de asemenea, în avantajul uh, în special în avantajul celor care lucrează în domeniu. Și aș dori să-i dau cuvântul domnului Chris Butterman, președinte al Geopacopa. Copa, care are la dispoziție între 10 și 15 minute pentru a prezenta raportul și apoi vom trece la o sesiune de întrebări și răspunsuri cu membrii. Deci, uh, președintele Joe Bacopa, domnul Botterman, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vreau de asemenea să mulțumesc comisiei și uh, parlamentarilor care ne dau astăzi ocazia să prezentăm raportul pe care am putut să redactăm alături de membrii GEOPA. Voi face o scurtă prezentare a ceea ce am realizat până acum și uh, a rezultatelor muncii noastre. Uh, în prezentarea lui, domnul președinte Sekerski a spus deja ce este GEOPA. După cum vedeți și după cum se vede pe slide, suntem grupul de angajatori legat de COPA și, după cum s-a spus de asemenea în prezentare, putem uh, organiza dialogul social la nivel european și, de asemenea, avem posibilitatea de a participa la consultări organizate de Comisia Europeană doar eh, domnul președinte a vorbit deja despre aceste lucruri în prezentarea pe care ne-a făcut. Uh, am avut posibilitatea la sfârșitul lui 2014 de a lansa un proiect uh, în legătură cu DG, Direcția Generală Angajare și suntem încântați că am putut realiza acest studiu, acest seminar și este un seminar legat de munca nedeclarată ilegală în sectorul agricol din Europa. Motivul pentru care am dorit să uh, redactăm un asemenea studiu este că munca nedeclarată duce la dumping social și dumpingul social duce la o concurență incorrectă, lucru pe care nu-l putem accepta pentru angajatorii noștri, uh, nu putem uh, accepta că aceștia să nu respecte regulile. Deci este foarte important ca astăzi să spunem că și în grupul de angajatori din domeniul agricol uh, suntem împotriva muncii ilegale, a dumpingului social și abuzurilor. Cum organizăm munca asta? După cum vedeți, avem patru pași și voi spune câteva cuvinte pe scurt despre fiecare dintre ei. Prima întrebare pe care ne-am pus este care este cadrul legal, dacă există definiții ale muncii nedeclarate, ale muncii ilegale și așa mai departe. Al doilea capitol uh, a fost despre sistemul de control, cum este uh, organizat controlul social. Foarte important, uh, capitolul 3, bune practici. Există foarte bune, multe bune practici în raportul nostru și în cele din urmă avem câteva recomandări și de asemenea concluzii. Vreau să spun încă de la începutul prezentării mele că studiul pe care l-am realizat este disponibil în șase limbi, deci toată lumea poate să primească acest document într-una dintre aceste limbi și există și posibilitatea de a folosi PowerPoint-ul prezentării de astăzi. Nu este nicio problemă. Întâi voi spune câteva cuvinte despre definiții. Uh, voi fi foarte concis când ne punem întrebarea cum putem, dacă există o definiție a muncii nedeclarate, trebuie să spunem că în momentul de față nu există o definiție obligatorie din punct de vedere legale pentru toate statele membre în privința eh, muncii nedeclarate. Deci nu există o definiție la nivel european. Vedem că avem un document eh, din 1998 eh, și de asemenea unul din 2007 în care Comisia a încercat să dea o definiție și avem aici o definiție a muncii nedeclarate. Este orice activitate plătită legală, dar care nu este declarată autorităților publice. Este o definiție care se găsește într-un document din 98 și într-unul din 2007, când vorbim despre munca nedeclarată. Deci nu există o declarație în fața autorităților publice, dar este acoperită aici o serie mare de uh, activități, de pildă muncă în gospodărie, servicii, uh, de asemenea comportament abuziv în ceea ce privește condițiile de muncă. Deci acesta, să spunem, este primul punct. Uh, faptul că nu există o definiție legală a muncii obligațiile declarate la nivel european. Când vorbim despre munca ilegală, trebuie să constatăm că uh, există o directivă din 2009, directiva privind uh, Eh, persoanele care eh, domicilează ilegal din eh, state terțe și există un articol 2 în care este definiția, este vorba despre angajarea unei, unui cetățean al unui stat terț care nu are drept de ședere. Dacă ne uităm la această directivă, asta înseamnă munca ilegală și în anumite state membre am avut posibilitatea să cooperăm cu membrii noștri și cu aproape 18 țări. Vedeți, foarte multe state membre uh, munca ilegală este uh, o infracțiune în sine. Apoi, foarte pe scurt, vedeți că nu există definiții la nivel european, dar în anumite țări vedeți că uh, munca nedeclarată este o formă de muncă ilegală în Franța, în uh, Portugalia, în Germania și în alte câteva țări, vedeți că munca ilegală este cu totul altceva uh, decât uh, cea nedeclarată. Și vedem în alte țări nu există niciun fel de definiție Bun, Când ajungem la sfârșit să tragem concluziile, va trebui să Uh, spunem că dacă vrem să facem ceva la nivel european în privința muncii nedeclarate și ilegale, este foarte important să ne folosim de aceleași definiții în toată Europa. Aceasta va fi, deci, una dintre concluziile la sfârșit un punct care trebuie de asemenea discutat uh, atunci când este vorba despre dumpingul social este uh, cel uh, legat de autoangajarea, lucru pe self propriu mimat. Nu avem o declarație fals, nu avem o definiție la nivel european, dar dacă ne uităm la jurisprudența Curții de Justiție, vedeți studiul nostru pe pagina noastră, zice că avem mai multe cazuri care ne vin de la curte Curtea de Justiție și uh, aici ar fi o scurtă definiție. Putem vorbi despre uh, această uh, falsă activitate pe cont propriu atunci când vorbim despre persoană angajată de ea însăși în condițiile dreptului național care însă acționează la întrumările altcuiva. Deci persoana respectivă nu are nicio libertate în ceea ce privește alegerea timpului, a locului și a conținutului muncii sale și nu participă la riscurile comerciale al angajatului. Deci, vedeți, spune că este o persoană care lucrează pe cont propriu, dar dacă vă uitați la situația reală, uh, lucrurile nu stau chiar așa. Deci este foarte important să analizăm și acest lucru. Și apoi ultimul element, de legătură cu definiția am avut ocazia să organizăm o dezbatere cu membrii noștri și de asemenea cu DG Employment, cu uh, persoanele acestea. Multe persoane cred că avem asemenea lucruri în agricultură. După cum se vedeți, nu este cazul, dar în țări cum ar fi Franța, uh, activitățile de acest gen cresc în domeniile transportului eh, și eh, construcțiilor, nu atât în agricultură. Deci în cele mai multe țări din Europa, angajatorul chiar este angajatorul eh, lucrătorilor respectiv. Ultimul element în privința definițiilor, când ne uităm la aspectele naționale, vezi că este foarte greu să avem definiții Vedeți că nu avem prea mult, uh, prea mult uh, verde. Bun, următorul pas în munca noastră se referă la control. Este foarte important, deci uh, în a doua parte a proiectului nostru am discutat despre punerea în aplicare a reglementărilor și despre inspecții. Deci controlul este foarte important. Am avut câteva lucruri pe care le-am precizat și în legătură cu sancțiunile, cu drepturile lucrătorilor și responsabilitatea. Alte aspecte foarte importante așadar. Le-am trimis uh, membrilor noștri uh, câteva uh, chestionare și uh, am dorit, printre altele, să știm care sunt uh, sursele legislative care se referă la inspecție, la controlul muncii, apoi ce putere au aceste inspecții și a treia întrebare, care sunt drepturile entităților care sunt controlate. Și vedeți pe slide că în cele mai multe țări din Uniunea Europeană, rolul inspecției se concentrează pe punerea în aplicare și uh, sunt niște uh, sisteme care sunt uh, bazate mai mult pe această concordanță și în mai, mult, în mai puține țări există această uh, atitudine de promovare și preventivă. Nu, prevenția mi se pare foarte importantă și sporirea ei și am avut ocazia să uh, vedem dacă există exemple în anumite state membre dacă există țări în care să avem la dispoziție alte instrumente în baza legislației sau a contractelor colective sau exemple de simplificare a procedurilor administrative. Este foarte important să vorbim și despre acest lucru, să implicăm și pe partenerii sociali în toate discuțiile. Pentru că trebuie să știți că în Europa avem mai mult de 20 de milioane de oameni care lucrează în domeniul agricol, dar de la o țară la alta diferențele sunt foarte mari. Avem țări cum ar fi Germania sau Suedia, unde se folosesc foarte mult uh, uh lucrători angajați tot anul și avem alte țări, cum ar fi Franța sau Italia, Belgia, în care avem mai mulți lucrători sezonieri și contracte pe termen scurt. Deci vedeți că organizarea muncii este cu totul diferită. Un ultim element, vedem că în foarte multe țări avem de asemenea din ce în ce mai mult coangajare, ce numim noi coangajare, ceea ce înseamnă că un lucrător are un singur contract, dar poate lucra în același timp pentru mai multe întreprinderi. Este foarte important de asemenea să ne gândim la cum putem simplifica lucrurile și vă voi da două exemple scurte. Aici, pe acest slide, puteți vedea comunicarea oficială pe care trebuie să o facă angajatorul, de pildă când trebuie să declare o relație de muncă. Și vedeți în primul element când trebuie să facă angajatorul, poate fi chiar înainte de începutul contractului sau la sfârșit, uh, la sfârșit ca în Germania, Polonia și Portugalia. A doua întrebare, care este forma acestei declarații? Poate fi pe hârtie sau poate fi sub formă electronică. Și ultima întrebare, cât câte declarații este necesar să avem, una sau mai multe. Vedeți că dacă avem una singură este mult mai simplu, există mai multe posibilități ca regulile să fie respectate. Dacă este procedura prea complexă, atunci uh, se poate ajunge la greșele. Acest slide este foarte important. Uh, poate să există declarație din partea angajatorului, dar declarația să nu fie 100% corecte din punct de vedere formal. Și atunci este foarte important să știi atunci când apare o mică greșeală, cum va fi tratată în țara respectivă. Pentru că, vedeți, în multe țări doar o simplă eroare de formă eh, este abordată la fel ca o muncă nedeclarată. Vedeți, eh, munca nedeclarată eh, este în verde și vedeți că e tratat altfel. Vom vedea concluziile la sfârșit, dar este de asemenea foarte important să avem uh, greșeli uh, care să nu fie uh, considerate ca abuzul în muncă. Și uh, un ultim punct în ceea ce privește procedurilor, este de asemenea foarte important să vedem ce are de făcut angajatorul când cineva lucrează în companie și cum să uh, organizeze relația de muncă și vedeți că sunt multe proceduri administrative în timpul contractului. Dar dacă vă uitați la al doilea rând, legat de securitatea socială, și acolo avem foarte mari probleme și acolo doresc să vă atrag atenția, stimați parlamentari, că există o mare dificultate pentru agricultori în momentul de față. Regulile au fost schimbate pentru munca sezonieră și știți că mulți oameni din Europa de Est lucrează în țările din Occident și acum fiecare angajator din agricultură, pentru că avem foarte multe ferme de familie în Europa, fiecare angajator trebuie să facă declarația activității și salariilor în țara de origine a lucrătorului sezonal, ceea ce e foarte dificil pentru angajatori. Ultimul element și apoi voi fi foarte rapid, ultimul element este de asemenea foarte important uh, ca în tot ceea ce facem să implicăm pe partenerii sociale. Am văzut că în aceste țări uh, Um, care avem organizații patronale foarte puternice care își ajută membrii, putem așadar să vedem că respectarea regulilor este mult mai bună. Aici puteți vedea cum este organizată dialogul social. Pe urmă de aici nu voi vorbi despre acest lucru, veți vedea în raport, avem 15 pagini pe această temă. Am încercat să identificăm alte exemple bune, țările noastre ce avem exemple bune, bune practici privind reglementarea avem uh, bune practici în ceea ce privește uh, munca cu inspecția de control. Vedeți, apoi avem uh, bune practici în legătură cu ce spun, punerea în aplicare, simplificarea, uh, și de asemenea la sfârșit uh, multe aspecte legate de modul de organizare a dialogului social între patroni și sindicate. Cred că aceste exemple sunt foarte importante și utile pentru munca noastră de la comisie. Deci, după cum am spus, uh, puteți să primiți raportul în 5 pagini. La sfârșitul documentului nostru avem un uh, capitol doar despre concluzii și recomandări. Voi spune câteva cuvinte doar despre unele dintre ele. Uh, avem recomandări legate de definiții. Nu există o definiție la nivel european, dar uitați la recomandări. Este foarte important să uh, știm exact care sunt definițiile naționale și să facem ceva în acest sens în viitor. Al doilea punct din concluzii ne spune, bun, ce pot face țările și de asemenea ce li se recomandă. Este important să se ia măsuri preventive, uh, este important ca al treilea element să există sancțiuni proporționale nu ca un set de uh, erori formale, pentru că eroare formală nu poate fi uh, tratată ca uh, muncă nedeclarată. Foarte important, uh, următorul lucru, simplificarea. Știți că prea multă povară administrativă și prea mare nu sporește respectarea regulilor, așa că trebuie să vedem cum simplificăm. Deci simplificare, bune practici și toate aceste lucruri sunt deosebit de importante. Știți că în agricultură avem multe întreprinderi mici, ferme de familie, uh, care nu au o persoană în biroul de HR, de aceea este foarte bine să analizăm acest lucru. Am vorbit despre uh, controlele muncii, despre inspecții uh, și aici Eh, trebuie să analizăm sistemele tripartite cu eh, parteneri sociali și, eh, de asemenea, în ceea ce privește inspecțiile și rolul partenerilor sociali, după cum am spus, în țările în care avem o implicare mare a partenerilor sociali, vedem că regulile sunt mai bine urmate. Bun, ultimul element care arată că munca nedeclarată și ilegală nu este doar o problemă a țării. Există un aspect de transformare și avem aici platforma de asemenea, vorbim și despre o platformă pentru munca nedeclarată și sperăm că în următorii ani 2018-2019 vom putea vorbi și despre agricultură. Este de asemenea foarte important să putem discuta despre recomandările noastre și despre bunele practici și simplificare și apoi uh, punctele de reper și căutarea bunelor practici. Uh, în ce din urmă pot să spun că cred că am discutat despre acest lucru pe, pe, pe Comisia pentru, de, uh, pentru Dialog Social. Este un studiu foarte important. După cum am spus, suntem împotriva oricărui tip de fraudă socială sau muncă nedeclarată Și ideea este că nu avem nevoie de mai multe reglementări în Europa și în țări, ci avem nevoie de reglementări mai bune și de reguli simplificate pentru membrii noștri. Vă mulțumesc foarte mult! w czasie. Rozpoczynamy w tej chwili pytania. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Dăm cuvântul acum membrilor Comisiei pentru a vă adresa întrebări. Domnul Loazo este primul. Mulțumesc. În februarie, într-o deplasare în Franța cu colegul Eduard Ferro, m-am întâlnit cu niște agricultori din Vaucluse. Ni s-au relatat niște lucruri destul de ciudate. Mai întâi am aflat că mai multe mii de lucrători detașați în aceste departamente lucrau în domeniul agricol, în mecanizare foarte dificilă în domeniul legumelor și răzăvaturilor. Unele companii sunt specializate și profită de un acord cu Spania, care are un alt acord pentru a aduce lucrători din America de Sud. Iată ce găsim în zona Vaucluse, uh, peruvieni sau ecuadorieni cu contracte pe șase luni e greu de angajat lucrători sezonieri. Sunt probleme foarte îngrijorătoare. O prima întrebare, ce vreți să faceți pentru a controla originea lucrătorilor care ar trebui, în primul rând, să fie din Uniunea Europeană pentru a valorifica activitatea agricolă. În al doilea rând, care sunt proiectele dumneavoastră în ce privește uh, costurile inegale ale muncii sau ale forței de muncă? un motiv suplimentar ca statul să poată să-și controleze frontierele și să organizeze piața muncii în mod corespunzător. Mulțumesc señor presidente. Yo quería darle las gracias al presidente de. Doamna Aguilera Garcia. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu invitatului nostru. A fost o plăcere să-l cunosc deja mai de mult și mă bucură faptul că putem să purtăm această dezbatere și aici. Discutăm despre agricultori, despre agricultorii profesioniști, dar este important să discutăm și despre situația forței de muncă din uh, exploatațiile agri- agricole. Dorim să evităm, să evităm injustiția din punct de vedere al uh, ocupării în, agricultor, în agricultură și cred că este oportun, oportună discutarea acestui subiect acum și aș dori să vă felicit pentru activitatea dumneavoastră. Dacă am înțeles eu bine, nu ne dorim mai multe reguli, ci ne dorim îmbunătățirea um, aplicării normelor existente. Și acest lucru presupune o armonizare a definițiilor pentru că definițiile sunt diferite de la o țară la alta, ceea ce duce, desigur, la o abordare și la un uh, tratament diferit al acestei probleme a muncii nedeclarate. Și, în plus, există mm, sancțiuni diferite impuse, există diferite abordări de tratare a lucrătorilor uh, ilegali. Deci, din punctul dumneavoastră de vedere, am avea nevoie de un anumit grad de armonizare a normelor existente. Aș dori să-mi confirmați acest, dacă puteți să-mi confirmați acest lucru. Apoi, există, desigur, un grad destul de important cu un caracter sezonier al muncii agricole. Există perioade de vârf în care este nevoie de un volum mare de muncă pe o perioadă de 40-45 de zile, perioade în care agricultorii uh, sunt uh, capabili să angajeze o forță de muncă mai mare. Eu vin din Spania și, din, uh, și în zona din care provin eu, deja de 30-40 de ani în, uh, în uh, agricultură sunt uh, angajați lucrători sezonieri. În urmă cu 30-40 de ani, uh, oameni din Spania, Spania mergeau în, în Franța, de exemplu, pentru a lucra, pentru a ajuta la culegerea strugurilor. Și aș dori să știu cum am reușit, cum am putea să reușim, cum am reu- putea să reușim să reglementăm uh, aceste mișcări ale forței de muncă într-un mod legal. Agricultura trebuie să-și păstreze competitivitatea. Și cel puțin în Spania, toate aceste norme țin de competențele autorităților uh, regionale, ceea ce duce la diferențe între, diferi, între regiunile Spaniei. Deci, uh, contractele colective de muncă aduc cu sine un anumit uh, preț Mulțumesc, domnul Arrive à point nommé, on a aujourd'hui de, de véritables questions du dumping social. Domnule președinte, cred că acest uh, raport este unul foarte oportun, nu, nu se referă doar la agricultura, chiar dacă este relevant pentru, uh, pentru agricultura. Trebuie să ne punem uh, întrebarea ce face Europa pe acest subiect din punctul meu de vedere, există un risc dacă nu um, am reacționa. Ar putea să fie distorsionată competitivitatea, dar există și situația persoanelor uh, singure. Dacă o persoană nedeclarată, când o persoană nedeclarată nu există și așa mai departe. Je... Uh, am reflectat îndelung la această problemă pentru că este adevărat că uh, locuiesc într-o uh, regiune unde sunt multe lucruri, mulți lucrători sezonieri, în special pentru culesul merelor. Și mi-am spus, oare nu putem să ne gândim la un contract care să poată să țină seama de diversele perioade pentru a putea îmbina aceste tipuri de muncă de sezon pentru a face un contract general? Este o întrebare pe care o pun și la care doresc să reflectez. Pan poseł Rope. Mulțumesc, domnul Rope. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mare plăcere prezentarea dumneavoastră și cred că această chestiune a dobândit un caracter uh, acut și trebuie să găsim flexibilitatea necesară pentru a nu face mai mult rău decât uh, bine. Știm cu toții că sectorul agricol este unul uh, sensibil, știm cu toții că tot mai mulți tineri se îndepărtează de sectorul agricol și mă tem că dacă am impune măsuri mai stricte, ne-am confrunta cu și mai multe probleme lipsa unor definiții precise nu înseamnă că ne confruntăm cu încălcarea unor reguli care nu există. Deci, mă gândesc că ar trebui să dăm dovadă de precauție în adoptarea unor asemenea reguli. Și din prezentarea dumneavoastră aș dori să spun că mi-a lipsit prezentarea unei liste de motive a existenței uh, muncii nedeclarate. Poate, în anumite state membre, sistemele fiscale nu susțin declararea a muncii sau sistemele sau administrația este una prea birocratică. Poate acesta este unul din motivele pentru care anumiți, uh, anumite persoane preferă să-și asumă riscurile legate de nedeclararea muncii. Poate ar trebui să găsim posibilitățile prin care declararea muncii să devină benefică. Poate acest lucru nu se întâmplă astăzi, însă poate am reușit să îndreptăm lucrurile în acest uh, sens. Și astfel am putea să îmbunătățim lucrurile pe viitor am putea să îndreptăm sistemul. Toate aceste chestiuni trebuie să fie examinate cu foarte mare atenție. Mm, și, de exemplu, nu ne-ați spus care este procentul muncii nedeclarate în agricultură. 1%, 15%. Există perioade de vârf, desigur, în activitatea agricolă, însă există alte perioade în care una, un agricultor uh, angajează doi, doi, trei oameni care să-l ajute cu recolta. Apoi, terminologia este importantă. A spus că munca nedeclarată ar, ar reprezenta dumping social. În alte domenii, în sectorul transportului, de exemplu, se spune că dacă salariul este diferit față de media salariilor din țara respectivă, ne confruntăm cu un dumping social. Deci, aș dori să știu, uh, este vorba de dumping social dacă plătesc mai puțin de 2000 de euro sau este vorba de dumping social dacă am angajat o persoană și nu am declarat acest lucru. Precizia este deosebit de importantă pentru că munca nedeclarată este un lucru și altceva este reprezentat de salariile uh, plătită pentru un tip de activitate. Cred că avem nevoie eventual de termeni diferiți care să descrie cele două situații diferite. Și din punctul meu de vedere, trebuie să facem mai mult pe plan european. Libertatea de mișcare a oamenilor și libertatea de mișcare a forței de muncă trebuie să fie mai bine înțelese de toată lumea. Mulțumesc foarte mult, domnul Caputo. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc uh, domnului președinte Botelman pentru prezentarea sa foarte interesantă, care este utilă dialogului între instituțiile europene și agric- uh, agricultori. Pentru mine, acest subiect este deosebit de important și mă gândesc în primul rând la problemele cu care se confruntă regiunea din care provin eu, Campania din sudul Italiei, o regiune unde acest aspect este de, uh, important o, și o regiune care se confruntă cu o situație de urgență. Și anume, se manifestă tot mai mult o economie uh, gri. Uh, de care profită inter, intermediarii. Italia a reacționat vis-a-vis -vis de această problemă. Italia a adoptat uh, o lege care reglementează tocmai rolul acestor uh, intermediari care au apărut și cred că este vorba de o bună practică care ar putea să fie preluată Uh, pe plan european. Când vine vorba de responsabilitatea care revine uh, celor care profită de munca tuturor acestor uh, persoane. Însă, nu peste tot în Europa se țină seama de această situație. În luna mai adusasem o întrebare Comisiei Europene tocmai pe acest subiect și nu mă mulțumește până acum răspunsul pe care l-am primit din partea Comisiei. Acesta este, motiv, acesta este motivul pentru care am adresat o altă întrebare care se axează tot pe, se axează tot pe această problemă a, a intermediarilor, intermediari care nu rezolvă problema, pentru că foarte mulți uh, lucrători din acest sector devin invizibili pentru sistemul general. Drept urmare, este evident că avem nevoie de uh, un nou cadru de reglementare care să permită măsuri concrete, intervenții concrete din partea statului. Mă gândesc la instrumente în domeniul agri- agricol, cum ar fi finanțarea creării unor uh, infrastructuri necesare uh, efectuate într-un dialog uh, permanent cu partenerii sociali și Aș dori să mă vă adresez următoarea întrebare. Ar fi important ca instituțiile publice să fie mai prezente. Și pentru acest lucru este necesar să rezolvăm această problemă, pentru că acești uh, intermediari au devenit o problemă serioasă când vine vorba de economia uh, neagră. Doamna Noișel, vă mulțumesc și eu pentru prezentarea acestui uh, studiu și în momentul în care am citit titlul acestei prezentări, m-am gândit că este important ca comisia noastră să spună foarte clar că nu suntem de acord cu niciun fel de tip de muncă la, la negru că, și că condamnăm toate aceste situații. Trebuie să spunem foarte clar că nu este vorba de un uh, delict cavaleresc. Din păcate, așa este perceput în foarte multe state membre ale Uniunii Europene și pentru a depăși această situație trebuie să fie impuse și uh, sancțiuni uh, adecvate. Nu putem permite angajarea refugiaților, de exemplu, pur și simplu pentru că aceștia uh, reprezintă o forță de muncă mai ieftină. Nu, trebuie să fie impuse sancțiuni drastice și uh, Uh, trebuie să recunoaștem că deseori lumea știe că vecinul angajează oameni în mod uh, ilegal. În agricultură și în gastronomie, de exemplu, se cunosc foarte bine acest lucru. Și dacă, și până la urmă, competitivitatea uh, este afectată. Deci Parlamentul European, din punctul meu de vedere, trebuie să transmită un mesaj foarte clar. Munca la negru uh, Um, nu este inacceptabilă și nu putem să găsim tot felul de scuze că, da, poate sistemul fiscal ar fi prea, prea drastic. Nu, nu, nu există scuze. Cine angajează pe cineva într-un mod ilegal trebuie să uh, fie sancționat. Există această problemă și în uh, Bavaria. Există oameni care încearcă să găsească Uh, un loc de muncă sau să lucreze cu ziua, nu doar în agricultură, dar și în domeniul construcțiilor, de exemplu. Este o rușine și cine face așa ceva ar trebui să sfârșească în închisoare. Doamna Petir. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, invitatului nostru pentru prezentarea sa. Am văzut că prezentarea dumneavoastră se bazează pe informațiile colectate din 16 state membre și aș dori în primul rând să vă întreb când preconizați că veți uh, putea avea acces la informații din toate statele membre, inclusiv la informații din Croația. Ați menționat trei, ați dat trei exemple de cele mai bune practici. Însă acestea s-ar putea să fie prea ambițioase pentru, pentru anumite state uh, membre. Înțelegem faptul că agricultorii nu întotdeauna sunt organizați în cooperative sau diferite as- asociații care să le permită să negocieze cu partenerii sociali. Ar fi o soluție optimă, însă dacă examinăm situația pe plan european, vedem că partenerii sociali uh, nu au reușit să convină un acord uh, pe marginea directivei privind timpul de lucru. Și puteți să vă imaginați uh, ce se întâmplă în sectorul agricol, unde agricultorii nu sunt uh, atât de bine organizați și nu reușesc să își apere suficient de bine drepturile. Ați menționat diferite probleme din statele membre, ați spus că nu importantă nu este lipsa reglementării, ci calitatea proastă a reglementării. Și aș dori să vă întreb ce considerați că ar trebui să includem în reglementarea europeană pentru a îmbunătăți situația în acest domeniu. În plus, aș dori să spun că m-am ocupat de raportul privind rolul femeilor în uh, zonele rurale. Și am o întrebare legată de statutul, uh, profesio- statutul profesional al soțiilor um, care sunt active în exploatațiile agricole. Care sunt uh, informațiile noastre pe acest subiect? Sunt statele membre dispuse să recunoască statutul profesional al soțiilor care își ajută soții în activitățile agricole. Mulțumesc. Domnul Marias. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că acest uh, raport este unul foarte interesant, însă nu trebuie să pierdem din vedere ultimele evoluții miile de refugiați și în mod uh, specific uh, imigranții ilegali care au ajuns în Spania, în Italia și în Grecia, mulți dintre mulți dintre aceștia fiind blocați în uh, statele respective, ceea ce reprezintă o oportunitate pentru răspândirea muncii la negru, a muncii nedeclarate. În plus, ne confruntăm cu sărăcia agricultorilor, cu presiunile sub, uh, sub, suplimentare cu care se confruntă ace, aceștia, de exemplu, în urma măsurilor impuse de, de Troica în Grecia, care au dus la uh, sărăcirea mii, a mii de uh, agricultori ceea ce înseamnă, ceea ce are ca un efect secundar uh, subminarea poziției economice a exploatațiilor agricole de mici dimensiuni, care pierd teren în fața uh, marilor exploatații uh, agricole. În plus, guvernul elen intenționează să acorde anumite loturi de teren agricol refugiaților Uh, pentru a fi lucrate de aceștia. Domnul Apostolos, ministrul de resort, uh, a spus că 1500 de refugiați urmează să primească teren arabil pentru a-l cultiva. În plus, Grecia intenționează crearea unor zone economice speciale unde urmea nu se mai aplice normele de muncă normale. Zone unde imigranții și uh, refugiații pot să-și desfășoară activitatea într-o zonă unde nu există protecția legii, fără asigurări sociale, fără niciun fel de, de garanții. Este un nou fenomen care se manifestă în Grecia, dar mă gândesc că el uh, Uh, este, uh, va putea apărea și în Italia sau în Spania, ceea ce va duce la efecte devastatoare uh, pentru agricul, agricultor, exploatațiile agricole de mici dimensiuni. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Am ajuns la sfârșitul listei vorbitorilor din partea membrilor comisiei noastre și vă dau cuvântul acum, domnule Waterman, pentru a răspunde acestor întrebări. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să răspund la câteva dintre întrebările formulate. Mai întâi o să iau întrebările așa cum mi le-am notat. Să încep cu refugiații politici. Ultima întrebare care s-a pus. Constatăm că în multe țări din Europa sunt acum refugiați politici sau refugiați de război. Se face un studiu la Joba, am cerut membrilor să completeze un chestionar pentru a ști dacă sunt posibilități de a îi pune pe refugiați să muncească. Nu vorbim de munca ilegală, după cum s-a spus și o doamnă a pus întrebarea. Cred că toată lumea și angajatorii sunt împotriva muncii ilegale, a muncii nedeclarate, deci trebuie să facem tot ce e posibil pentru a sancționa asta. Dar dacă vorbim de refugiați politici, am constatat în țările care au răspuns la chestionar că pretutineni există aproape posibilitatea din momentul înregistrării de a obține un permis de muncă pentru 12 luni sau 10 luni, ceea ce poate să dea soluții pentru unele țări să se dea permise de muncă, așadar, pentru o perioadă scurtă a acestor refugiați politici. Avem așadar răspunsuri din partea membrilor în legătură cu aceste chestiuni. În ce privește întrebările formulate de doamna Petir, am primit răspunsuri doar de la 16 țări. Am lucrat cu chestionarele, dar scopul e de a completa, de a finaliza munca noastră, munca nedeclarată, munca ilegală, Există și membrii cu statut de observator la platforma împotriva muncii nedeclarate. Dacă avem ocazia că în 2018 sau 2019 să mai vorbim despre agricultură, cred că vom încerca împreună cu membrii să completăm studiul acesta, să încercăm să obținem răspunsuri și de la Croația și alte țări care deocamdată nu sunt reflectate în raportul nostru. Am spus și o întrebare legată de calitatea reglementărilor, am constatat că în multe țări s-au votat legi și reguli cu intenții bune, dar am constatat că regulile sunt prea complicate. Să nu uitați că în majoritatea țărilor avem exploatații agricole familiale și majoritatea agricultorilor n-au lucrători permanenți pe toată durata anului. Angajează doar lucrători sezonieri o perioadă scurtă de timp. Deci nu au un serviciu de resurse umane. Ei trebuie să facă totul, să înțeleagă și legea legată de animale, de mm, legume, alte aspecte din legislație. Deci e o problemă pentru micile întreprinderi și pentru agricultură să încerce să aibă sau poate să mențină reglementarea, dar să simplifice procedurile. După cum am dat exemplu, am văzut, dacă trebuie să faci o declarație, ai angajat pe cineva într-o relație de muncă. Unele țări cer mai multe documente. Dacă s-ar putea reduce aceasta la o singură declarație, să se simplifice, asta poate mări calitatea. Am spus de asemenea că în unele țări agricultorii nu sunt întotdeauna foarte bine organizați. Da, bun, cred că e și rolul Geopa și cu ceilalți ce facem în Polonia, în Bulgaria și încercăm să ajutăm pe colegii din noile state membre să le arătăm cât de important e Europa socială, ce se poate face cu dialogul social. Dacă putem încheia acorduri între partenerii sociali, e o soluție care ține cont de specificitatea din sector. Dacă Parlamentul sau Guvernul trebuie să ia decizii, e ceva la nivel general, fără a ține cont de realitatea concretă de pe teren, de specificitatea agriculturii. Credem așadar că putem ajuta în anumite țări. Un ultim element, suntem convinși de importanță și poate și pentru comisia dumneavoastră în agricultură am constatat că în multe țări femeile care sunt active și la fermă sunt invizibile, adică n-au niciun statut. Am făcut un mic studiu cu Organizația Femeilor uh, COPA. În unele țări se începe să se dea un statut social femeilor care lucrează în exploatațiile agricole, dar trebuie să fim atenți cu un cost mai mare decât înainte. E important că femeile, me, ca membre ale familiei care lucrează să fie vizibile în unele țări, încep uh, treptat să implementeze asta. Mai rămân multe de făcut. În ce privește alte câteva întrebări pe care mi le-am notat, ați spus că în studiul dumneavoastră n-ați vorbit de... Nu, m-ați întrebat dacă e o definiție a dumpingului social. Ce e dumpingul social? Sub 2000 de euro sau dumping social numai dacă cineva nu i-a declarat ce e cu adevărat dumpingul social. Cred că putem da o definiție foarte simplă. Vorbim de dumping social dacă se lucrează într-o țară și regulile prevăzute în țara respectivă cu privire la dreptul muncii convențiile aplicabile legate de salarii, prime, durata muncii, zilele libere, reglementările respective dacă nu sunt respectate. Iată de ce, dacă vorbim de dumping social în Europa, vorbim mult de dumping social în cadrul detașării. E o companie care are filiale în alte țări, unde poate să aducă lucrători să facă lucrări în Europa vechilor 15 state membre, dar trebuie să respecte aceleași baremuri, aceeași durată a muncii, același salariu. Deci vorbim de dumping social dacă nu se respectă regulile muncii din locul unde se face munca, unde se prestează activitatea. Asta e foarte clar. Persoana care a intervenit prima a spus, domnul din Franța, costul muncii nu e identic în Europa. Știm asta, dar deocamdată baremurile, orarele, ce se plătește, rămâne o competență națională. Există niveluri minime impuse în unele țări prin lege, dar în majoritatea cazurilor, partenerii sociale, angajatorii și lucrătorii pot să discute împreună și prin convenții colective de muncă să definească baremuri. Ce e important deocamdată? Avem încă și alte baremuri pe țară și e normal pentru că nici uh, costul vieții nu e același în toate țările. Trebuie să fie o diferență. Deci există o mobilitate a lucrătorilor în Europa, dar e foarte important. Dacă vine cineva, să zicem, din Polonia, în Franța sau în Italia, să respecte regulile aplicabile în țara în care prestează activitatea. Asta e foarte important și mi se pare că e o regulă pe care trebuie să o respecte, să o accepte toată lumea. Ați spus întrebarea cu procentul muncii ilegale sau nedeclarate? E foarte greu de răspuns, pentru că dacă e cineva care nu e declarat, dacă vorbim de muncă ilegală, nu e nicio urmă din partea puterii publice. În fine, vă puteți uita la pagina 12 din studiul nostru, am menționat niște studii legate de anumite estimări ale procentelor și cifrelor. Studiul spune că nu e ușor, ușor de precizat și EFAC, sindicatele din agricultură, au făcut un studiu spunând că e foarte greu de menționat un procent concret. Au făcut un studiu în 9 sau 10 țări. Poate că ați citit și documentul de la EFAC și vorbește acolo de un procent care mi se pare exagerat, de 20% sau chiar mai mare. Dar și spun că, de fapt, e făcut prin extrapolare din anumite țări. Și adaugă că nu e posibil să avem cifre concrete. Știm că există o muncă nedeclarată, s-a făcut studiul, deci trebuie să încercăm să reducem procentul acesta. Am spus că în studiu nu există un răspuns la întrebarea de ce există dumping social și muncă ilegală sau muncă nedeclarată. Cred că e un răspuns indirect, pentru că am spus și v-am dat ca exemplu și asta, găsim în multe țări deocamdată, nu se face o distinție între munca cu adevărat ilegală sau cu adevărat nedeclarată pe de-o parte și pe de altă parte nerespectarea unui aspect al unei formalități. Am spus că în multe țări, dacă se referă doar de o formalitate care n-a fost respectată, e tratată identic ca și când ar fi munca cu totul ilegală. Nici asta nu e corect. Cred că ar trebui să facem o diferențiere între cele două alte câteva întrebări care s-au formulat. Cineva din Franța, dacă nu mă înșel, care a cerut primul cuvântul, a spus că în Franța sau în alte țări sunt unii care vin, a vorbit de anumite țări din America de Sud și alte țări și cum e posibil. Trebuie să spunem că în prezent în Europa, celor 28 de state membre, avem o liberă circulație a persoanelor și a forței de muncă. E achiul Europei cu 28 de membri. În ce privește întrebarea dacă cineva care locuiește într-o altă țară din afara Uniunii Europene, asta depinde de țară. Fiecare țară decide cine poate sau nu să intre acolo. Am constatat <clears throat> în ședința cu Geopa, avem aici unii colegi de la Geopa, unul din Finlanda. Finlanda are un acord cu Rusia ca să dea posibilitate să se angajeze forțe de muncă din Rusia. Polonia, domnule președinte, are un acord cu Ucraina. Deci există, ca să răspund, posibilitatea de a angaja forțe de muncă din Ucraina sau din Rusia. Am văzut că țările din Sud, unele din Europa de Sud, au acorduri cu țările din nordul Africii, că avea posibilitatea de a angaja. Asta depinde deci, de la o țară la alta, nu există o regulă europeană care să spună cine poate să intre sau nu. Dacă sunt unii care vin din America de Sud, în unele state membre, asta trebuie discutat la nivel național. Nu sunt reguli în Uniunea Europeană. În ce privește întrebările <clears throat> formulate de uh, eurodeputații din Spania, a spus întrebarea dacă suntem pentru o anumită standardizare sau normalizare a unor definiții. Ce cred eu că e important în instituțiile europene și cred și pe platformă, pentru a înțelege mai bine care sunt definițiile actuale din țări și să încercăm, dacă vrem să facem ceva la nivel european, împotriva muncii ilegale și a muncii nedeclarate, dacă se poate să avem aceleași definiții. Cred că e important să luptăm împotriva tuturor acestor fenomene împreună noi și instituțiile europene și să încercăm și cu statele membre să facem recomandări de simplificare și să ne gândim, după cum am spus, la faptul că avem mici întreprinderi de familie care trebuie și ele să poată aplica regulile. Întreprinderi care nu au specialiști uh, care să înțeleagă bine legislația. Ați vorbit și de munca sezonieră, există perioade în care există <clears throat> multe activități. Am constatat că e la fel de important, cred, și pentru dumneavoastră care vă ocupați de agricultură, ca sector, am constatat că în țările în care există o mai mare flexibilitate, mai multe posibilități de a avea contracte temporare sau un sistem de muncă sezonieră, se înregistrează mai puține încălcări, mai puține Franța. În Franța e programul cu 38 de ore pe săptămână. În agricultură trebuie să muncești 11 ore pe zi, 5 pe săptămână, deci trebuie plătit un salariu suplimentar. Nu e ușor pentru întreprinderea familială. Cred că o mai mare flexibilitate în perioada în care e mai mult de muncă să se prevadă posibilitatea unor contracte pe durată scurtă și asta ar putea ajuta agricultura și întreprinderile familiale. Și o să răspund la încă o întrebare. Cred că un domn din Italia a pus întrebarea dacă avem nevoie de o intervenție a puterilor publice ca să facă mai mult în țările respective. Cred că în multe cazuri țările sunt cele care pot interveni și pot așadar prezenta soluții, dar după cum am spus deja, credem că el, la fel de important să se dea posibilitate mai întâi partenerilor sociali să-i uh, să le solicităm să vină cu soluții adaptate specificității sectorului. Dacă partenerii sociali nu fac nimic, în a doua fază Parlamentul și puterea politică publică să intervină. Ați vorbit și de politica agricolă comună, dacă nu e posibil să se înscrie anumite condiții. Cred că e o întrebare destul de dificilă. Am vorbit despre asta deja cu colegii de la Geopa, dar pot să vă spun că până în momentul în care nu se poate în țară să se facă distinția între o infracțiune care de fapt constă doar încălcarea unei formalități și pe de altă parte munca cu adevărat ilegală. Cred că dacă un agricultor dintr-o țară, o familie care are nevoie de niște lucrători sezonieri, dacă n-a respectat într totul niște formalități, nu cred că e bine să-l tratăm ca fiind chiar muncă ilegală și constatăm că majoritatea țărilor din Europa, dacă se cer date statistice cu privire la infracțiuni de la inspecția socială, nu se face această diferență. Și dacă nu se poate face diferența între o simplă formalitate nerespectată și adevărata muncă ilegală, atunci cred că e foarte delicat să vorbim de o condiționare a politicii agricole comune de faptul că nu se face distinția pe care am făcut-o eu. Am încercat să răspund la majoritatea întrebărilor. Dacă mi-a scăpat uh, ceva foarte important, uh, vă rog să-mi spuneți, o să revin. Aș vrea să vă rog și eu ceva, foarte important pentru comisia dumneavoastră. V-am dat de câteva ori exemplul directivei legate de securitatea socială. S-a vorbit de această chestiune câțiva membri ai Parlamentului prezenți faptul că angajatorul din fiecare țară trebuie și avem lucrători sezonieri în același moment din mai multe țări. Fiecare angajator din Franța, Italia, Belgia și Germania trebuie să ia legătura cu administrația de asigurări sociale din țara de origine a lucrătorului sezonian? Nu se poate asta la întreprinderi familiale. Ar trebui să ne gândim împreună cum să simplificăm, cum să rezolvăm problema asta. E o chestiune din partea angajatorilor și am mai discutat și cu sindicatele. Sunt de acord cu noi, dar cred că aici, într-o astfel de comisie ca dumneavoastră care vrea să ajute agricultura, să încercați să organizăm lucrurile într-un mod mai fezabil cu menținerea și respectarea drepturilor lucrătorilor. Pentru noi e foarte important să respectăm drepturile sociale ale lucrătorilor, să le dăm lucrătorilor drepturi de pensie sau în caz de boală, nu despre asta e vorba, ci doar ceva administrativ, în ce țară să se plătească cotizațiile sociale. Pentru noi asta e o problemă reală. Vă rog să-mi atrageți atenția dacă mi am scăpat și am uitat să răspund la o întrebare foarte importantă. Președintele, mulțumesc foarte mult. Ați răspuns la majoritatea întrebărilor, chiar în amănunt. Mai avem și vreo 10 minute rămase, ceea ce e foarte rar că se întâmplă. Vă mulțumesc pentru prezentare, pentru dezbatere pentru răspunsurile date la întrebări. E o chestiune importantă care îi privește pe mulți oameni. E și un reprezentant al Comisiei. Oricum, vă mulțumesc dumneavoastră, domnule Botman. Nu știu dacă există întrebări suplimentare. Dacă cineva consideră că n-a primit răspunsul, să ia legătura direct prin e-mail cu domnul Boteman. Raportul e disponibil, după cum s-a precizat, în mai multe limbi, sunt mai multe informații decât s-a prezentat aici. Deci, încă o dată, mulțumim foarte mult, domnule Boteman. Mulțumesc foarte mult. Kolejnego, punctul 11. Jak Państwo pamiętacie, Bun, trecem la următorul punct de pe ordine de zi. Vă amintiți fără îndoială că uh, când vorbim despre sectorul apicol, uh, am spus că vom avea o prezentare a unui studiu la punctul 11 legat de perspectivele și provocările pentru sectorul apicol din Europa. Uh, Vorbim despre o cercetare interdisciplinară cu uh, sfaturi strategice și uh, o evaluare a tehnologiei, precum și anumite prognosticuri științifice. Uh, este un studiu organizat sub formă de atelier de dezvoltare sub îndrumarea unui grup de format din mai mulți parlamentari, după cum știți, probabil avem doamna Petia, domnul Necov, și pe doamna McIntyre, care sunt uh, reprezentanții din partea comisiei noastre uh, pe, în acest uh, prezid, în acest grup. și sigur că foarte mulți au fost interesați să participe la acest grup, deci reprezentanții la conferința, la întâlnirea uh, președinților, a existat o mică luptă când s-a vorbit despre numărul de reprezentanți din fiecare comisie care să facă parte uh, din acest grup. Dar când uh, a fost vorba despre prezența la întâlnire, discuția a fost ceva mai liniștită vorbim despre uh, viitorul uh, uh, acestui domeniu în Europa și știm că doamna McGuinness coordonează această muncă în calitate de vicepreședinte al Parlamentului. Și știm că doamna McIntyre este implicată de asemenea în realizarea acestui studiu. Studiul este disponibil avem uh, pe o, pe o copie tipărită și bineînțeles că îl puteți primi și sub formă electronică îl uh, puteți descărca de pe pagina acestei întruniri. Uh, se spun multe lucruri legate de agricultura de precizie. Aș putea să spun eu mai multe lucruri, dar cel mai bine este să dăm cuvântul experților, pentru că știm cât de important și de costisitor este acest domeniu, este acest domeniu de producție. Uh, și trebuie să ne asigurăm că ce se cheltuiește pe producția agricolă este eficient și că avem uh, uh, producție importantă. Poate că am putea astfel să rugăm pe experți să ne facă prezentarea, să sublinieze probleme. Deci, uh, vă urez un călduros bun venit, domnule. Bun venit la comisia noastră și aveți cuvântul acum pentru prezentare. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Le mulțumesc și membrilor Parlamentului care ne-au dat posibilitatea să subliniem un pic aspectele importante ale agriculturii de precizie și unde poate acesta să fie de ajutor uh, pentru viitorul agriculturii în Europa. Este muncă depusă de mai multe autorități în acest domeniu și pe care am sintetizat-o în acest raport, după cum uh, s-a precizat deja în prezentare. Dacă aruncăm o privire la agricultura din Europa, vedem evident că avem 80 sau 85% dintre ferme sunt mai mici de 20 de hectare, doar 7% sunt mai mari de 50 de hectare. Acesta este unul dintre, una dintre problemele cu care ne confruntăm această inegalitate a dimensiunii, dar de asemenea, pe lângă dimensiune, nici distribuția nu este egală între state membre. Este de asemenea o problemă cu care ne vom confrunta în viitor. O altă problemă pe care o observăm este uh, cea legată de demografia comunității de agricultori, unde observăm că doar un mic număr uh, de agricultori Uh, vor uh, fi activi peste 15 ani. Deci cred că vom avea probabil doar 20% uh, dintre cei din acest moment, din acest, doar mai puțin de 20% au mai puțin de 44 de ani. Deci dacă ne gândim la cum va sta situația peste 20 de ani, nu știm cine va forma această comunitate. Și așa se naște întrebarea ce putem să facem în această privință, ce se întâmplă cu societatea, astfel încât să putem putem să avem o agricultură productivă care să creeze oportunități pentru comunitățile de agricultori, tineri agricultori pot fi ei atrași și putem să evităm să părăsească zonele rurale și este un lucru care a fost menționat și mai devreme. Să-i ținem pe oameni la țar, în zonele rurale este o problemă, să-i facem să nu-și abandoneze fermele. Uh, aș spune că putem să trecem la câteva puncte despre care trebuie să discutăm. Vorbim despre concepte, cum ar fi smart farming, agricultura de precizie și digitalizarea societății și a agriculturii, care pot să ne ajute să răspundem la marile provocări ale viitorului care sunt uh, siguranța alimentară și uh, cred că de asemenea și uh, responsabilitatea privința mediului și trebuie să facem față schimbărilor climatice. Acum digitalizarea societății are loc smartphone-ul este un lucru pe care ilustrează acest lucru. Cred că toată lumea în acest Parlament știe foarte bine acest lucru. Este un lucru care are un impact asupra industriei, a vieții zi cu zi, a internetului, obiectelor și așa mai departe. Agricultura de precizie poate să se folosească de tehnologia digitală uh, alături de câteva cunoștințe pentru a ajunge la smart farming și poate putem spune că acest smart farming încearcă să optimizeze producția agricolă printr-o combinație foarte rațională și bine pusă la punct între uh, genetică, genetica recoltelor, uh, între mediu și putem vorbi despre sol, uh, despre vreme, însă în același timp despre climă indiferent de țară și, bineînțeles, aici intră și tehnologia care ne poate fi de ajutor uh, în uh, în îngrijirea recoltelor. Toate acestea bazându-se pe o administrare corectă. Deci această optimizare acestei uh, combinații este o provocare care încercăm să răspundem pentru a putea ajunge la componentele acestui smart farming. Ce credem noi că este important aici? Cred că este vorba despre analiza informațiilor. Cred că trebuie să avem observații bune, corecte vedem multe dacă mergem pe un câmp. Poate că vedem că există buruieni, dar știm cât de multe le numărăm, putem să vedem bolile, putem să vedem și dacă recoltele au uh, suficiente substanțe nutritive. Toate acestea fac parte din observațiile corecte. Și bineînțeles, observațiile nu sunt singure, există și uh, documentare, de pildă hărți ale solului. Uh, și aici vorbim despre documentare, poate că acestea trebuie să existe informații și să fie disponibile privind uh, reportele din anii anterior și tratamentele. Dacă avem toate aceste informații, probabil putem să facem o bună analiză. O analiză care să ne ajute să luăm decizii inteligente pentru că atunci putem alege genotipul corect. Cred că există o serie întreagă de semințe, de porumb care sunt mai potrivite pentru anumite tipuri de sol, de texturi și structura de solului decât altele și care sunt de asemenea adaptate unei anumite clime din anumite zone. Deci trebuie să ne bazăm pe informațiile care le sunt date pe fermelor de pe companiile care vând semințe, dar și de uh, stațiile experimentale care fac teste pentru a vedea care este valoarea valoarea acestor tipuri, acestor genotipuri. Și cred că odată ce ai definit genotipul, trebuie să îl plantezi și uh, plantarea și fertilizarea de asemenea se referă la doza corectă și spunem doza corectă de semințe în sensul de numărul de plante pe hectar de pildă, dar uh, ne referim și la doza corectă în ceea ce privește fertilizarea și trebuie să folosim uh, produsul chimic corect pentru acest lucru. Cred că componența fertilizatorului depinde de analizele pe care le realizăm asupra solului în prealabil. Apoi trecem la acțiuni și cred că trebuie să vedem dacă am însămânțat doza corectă în locul corect, altfel nu are niciun rost și trebuie să ne asigurăm că facem acest lucru la vremea potrivită, pentru că dacă le plantăm prea devreme pot să înghețe și prea târziu s-ar putea să existe alte probleme legate de căldură și sigur condiții, condiții meteorologice corecte sunt importante, previziunile meteorologice sunt importante în această privință și de asemenea este foarte important să avem o, echipamente care funcționează bine, care sunt bine adaptate, care pot să ne asigure că plantăm uh, doza corectă în momentul corect. Uh, acestea sunt părți foarte importante, disponibilitatea datelor, dar care țin și de disponibilitatea cunoștințelor și a tehnologiei. Și dacă ne uităm un pic de, acesta este un câmp mic unde am realizat o parte dintre experimentele noastre inițiale și dacă vă uitați la părțile roșii, acolo au pierdut uh, agricultorii bani poate că nu ar fi trebuit să facă absolut nimic acolo, pentru că aceste părți uh, costă bani, în timp ce pe părțile mai întunecate se poate face un profit. Dar agricultorul a folosit uh, peste tot uh, cam aceeași cantitate de produse chimice și de semințe. Deci putem face ceva mai bun decât atât? Asta este întrebarea care se pune. Și atunci ajungem la această agricultură de precizie, de administrare a dimensiunilor, pentru că maniera convențională se referă la o doză uniformă pe tot, pe tot câmpul de multe ori luăm o mostră de sol sau două pe hectar sau pe 5 hectare și apoi presupunem că acest lucru ne dă informațiile potrivite pentru întregul câmp. Lucru care probabil că nu este corect pentru că există texturi diferite și condiții diferite ale solului și condiții ale substanțelor nutritive. Deci în agricultură de precizie încercăm să subdivizăm uh, un teren uh, virtual în mai multe zone unde vom pune ce ceva mai mult, ceea ce va duce la o creștere semnificativă a producției și sunt alte zone unde putem reduce cantitatea de fertilizatori pentru că aceasta nu este de niciun ajutor la creșterea producției. Același lucru s-ar putea aplica și în ceea ce privește erbicidele și uh, pentru combaterea uh, epidemiilor și a bolilor. Și sigur că în viitor nu ne vom folosi doar de administrarea tipică pentru loc, ci și de administrarea diferitelor tipuri de plante și de arbori. Aceasta este direcția în care dorim să mergem. Și pe calitatea pe perioade de însămânțare va deveni deosebit de importantă. Putem să vorbim despre tehnologie și am câteva slide-uri aici, dar poate că am putea de asemenea să spunem care este impactul acestei agriculturi de precizie în Uniunea Europeană. Cred că folosind aceste tehnologii putem aduce o contribuție importantă la siguranța și securitatea alimentară și cred că Aici tehnologia agriculturii de tip smart farming și agriculturii de precizie ne uh, ajută să producem mai mult cu mai puțin și mai mult cu mai puțin ar putea să însemne să producem mai mult alimente cu mai puține produse chimice, dar de asemenea poate am putea să producem mai mult roade sau pe terenuri mai mici folosind și exploatând uh, la dimensiune de plină în terenurile cele mai fertile. Este una dintre posibilitate, posibilități. Deci dacă putem uh, face acest lucru, putem uh, probabil de asemenea să promovăm siguranța alimentară și să folosim mai puține îngrășăminte chimice. Cred că este de asemenea un mod mai durabil de a face agricultură pentru că observăm că în mai multe cazuri există impactul pozitiv asupra mediului. și cred că există creșteri substanțiale ale productivității. Cred că uh, aceste lucruri fac parte și din uh, schimbările societale, uh, în care adoptarea de noi tehnologii trebuie să crească și sperăm că va crește în anumite zone rurale, astfel încât oamenii să devină fascinați de agricultură, în loc să facă doar muncă manuală, să se implice și intelectual și tehnologic Uh, lucru care ar putea influența practicile de muncă și uh, condițiile de viață, la fel pentru că este momentul ca acești oameni să aibă și activități sociale. Sigur că vor exista noi modele de afaceri în domeniul agriculturii și cred că vor apărea servicii de consiliere care se vor uh, ocupa de administrarea datelor și formarea va fi o parte importantă a acestui proces. Pentru că se cere să dobândim noi uh, abilități tehnologice sau care țin de mediu și administrative. Dar cred că aceasta este o provocare pentru tinerii agricultori și dacă este o provocare, aceștia uh, Uh, se vor simți uh, mai mult la nivelul uh, restului societății, pentru că știm că, general, în momentul de față, venitul mediu în agricultură este mai mic decât venitul mediu în restul societății. Deci putem să avem un loc bun, vizibil, la nivelul agricultorilor, care să aibă și un statut social mai bun. Sigur că trebuie să facem ca agricultura de precizie să aibă prețuri rezonabile, să poată fi aplicabile, indiferent de dimensiunea fermei, indiferent că vorbim despre horticultură la nivel înalt sau despre o producție de legume sau ă, de salată la nivel mic sau mare. trebuie de asemenea să creeze locuri de muncă, dar nu în sectorul tradițional agricol. Cred că trebuie să creeze locuri de muncă în domenii de activitate care contribuie la dezvoltarea agriculturii. Și bineînțeles că aceasta este o provocare pentru cei care uh, fac politicile europene, să țină seama de oportunitățile din, uh, care sunt în legătură cu agricultura de precizie și de faptul că acestea depind foarte mult de diferitele state membre. Dar cred că acest lucru poate fi luat în calcul. Dacă încerc, încercăm să facem o sinteză, agricultura de precizie se referă la uh, date, la uh, obținerea lor, la monitorizarea uh, și administrarea și dirijarea producției pentru a produce mai mult cu mai puțin, pentru a ne folosi de diversitate, pentru a exploata diversitatea existentă în solurile și în condițiile noastre climatice. Bineînțeles, se bazează pe date și se bazează pe tehnologie și pe uh, tra transportarea unor aparaturi și a unei tehnologii în zonele rurale. Se bazează pe informații și pe cunoștințe pentru luarea de decizii și pentru acțiuni și de asemenea este valabilă pentru toate tipurile de exploatare agricole. Acesta este un uh, aspect important. Cred că agricultorii în zilele uh, noastre au obligația să arate că acționează în baza bunelor practici agricole. Cred că documentația generată automat uh, prin uh, tehnologiile de agricultură, uh, de precizie agricolă, va spori documentele, documentația pentru bunele practici agricole și asigurarea că ferma respectivă sau exploatarea agricolă respectivă le și respectă agricultura de precizie are un impact asupra mediului și putem să discutăm acest lucru un pic mai târziu. De pildă în prevenirea eroziunilor și a inundațiilor ă, folosirea optimă a fertilizatorilor și a apei freatice, poate că putem ă, să reducem și ă, utilizarea de produse chimice și de asemenea uh, să evităm uh, revărsarea în uh, apele freatice a unor elemente chimice care nu dispar așa de repede. De asemenea vom avea o administrare a buruienilor și cred că un alt aspect important este că putem chiar când folosim mai puține produse chimice, putem uh, uh, uh, reduce pagubele produse de epidemie sau de apariția de fungi, observând foarte bine și monitorizând uh, domnile agricole. Credem că avem uh, posibilitatea să stimulăm diversitatea diversitatea și să produc o sănătate bună pentru soluri. Este important pentru structurile solului acest lucru și pentru prevenirea eroziunilor. Și menținerea calității solurilor. Agricultura de precizie are probabil o influență și asupra politicii comune agricole. Uh, ne-am putea pune întrebarea dacă uh, sprijinul sau sprijinul oferit pentru eh, punerea în aplicare a dezvoltării eh, agriculturii, poate, eh, dacă acestea pot fi combinate pentru a se ajunge la o agricultură foarte avansată, avansată în sensul de bună pentru mediu și uh, de folosirea tehnologiei de nivel înalt și de asemenea de crearea locurilor de muncă. Și ar trebui să stimulăm uh, trecerea la agricultura de precizie, uh, sprijinim progresele prin tehnici accesibile, nu neapărat utilaje foarte mari. Cred că există acest lucru, acest tip de tehnici care pot fi aplicate și în multe alte moduri. Uh, Eh, trebuie practicată această agricultură de eh, agricultori formați, formați și cu noi aptitudini tehnologice, dar și noi aptitudini administrative și acest lucru ar trebui să fie posibil indiferent de dimensiunea exploatării agricole. Și dacă aruncăm o privire de jur împrejur eh, la alte domenii în Uniunea Europeană, acolo unde poate exista o influență și din partea agriculturii de precizie. Este vorba despre politica de mediu, uh, despre politica regională, pentru că aici este vorba despre ocuparea alternativă a locurilor de muncă, uh, politica uh, concurențială, știința și inovația, bineînțeles, politica digitală, digitalizarea și proprietatea datelor. Este un lucru care încă se discută în acest moment și, bineînțeles, învățământul și formarea, care este nevoie să schimbe și mentalitățile, mai ales în zonele rurale. Și apoi politica industrială, fabricanții de echipamente, producătorii de echipamente, ă, sunt și implicați. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, mă voi opri aici. Aș putea să mai dau și alte exemple, dar poate că vom vorbi despre ele pe parcursul discuțiilor. Confort, że nie mamy tak Vă mulțumesc foarte mult. Nu. Cred că am fi avut suficient timp la dispoziție și ne bucură faptul că ați venit astăzi în fața comisiei noastre pentru a participa la această dezbatere și acum Mă adresez membrilor comisiei noastre, rugându-i să uh, vă adreseze întrebări sau comentarii. Doamna Neuchel este prima. Vă mulțumesc. Aveți dreptate, acest subiect ne va însoți următorii ani și următoarele decenii. Pe mine m-ar interesa următoarele lucruri. Ați spus, v-ați referit uh, foarte pe scurt la mărimea exploatațiilor agricole. Eu cred că uh, micile exploatații agricole foarte greu vor putea ține pasul cu noile evoluții tehnologice. Și aș dori să vă întreb cum considerați că un agricultor uh, de mici dimensiuni va putea să țină pasul din punct de vedere tehnologic al investițiilor necesare în tehnologie cu marile exploatații uh, agricole. Și apoi ați spus uh, că să producă mai mult cu mai puține mijloace. E bine, acest lucru este parțial adevărat, pentru că produsele de care avem nevoie pentru a obține produse agricole și ele fac parte dintr-un lanț de producție, un întreg lanț de, de, de producție. Deci, o îmbunătățire s-ar, s-ar obține dacă s-ar, am ajunge la aceeași producție cu o consum energetic, de exemplu, redus. Trebuie să ne gândim și la costurile de producție a parcului, de mașini, de echipamente și așa mai departe. Și pentru mine cel mai, dif- cel mai dificil punct este următorul. Cu cât o meserie are un caracter mai tehnic, cu atât prestigiul uh, acestei ar fi mai mare. Și aș dori să vă întreb ce se întâmplă cu birocrația ne-ați prezentat un agricultor care pe viitor va arăta puțin uh, diferit față de cum arată acum. Pe viitor va trebui să priceapă mai mult uh, chimie, de exemplu. Deci, uh, cum considerați că acest lucru va fi posibil? Într-adevăr, mai mulți agricultori vor deveni și mai bine pregătiți pe viitor? Sau, din potriva, acest lucru nu se va întâmpla până la urmă? Doamnă președinte, da, probabil că nu vom putea evita această, această evoluție, însă rămâne de văzut. Domnul Valcarcel. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulți dintre dumneavoastră cred că știți că sunt uh, membru uh, supleant al acestei comisii, însă poate nu toată lumea știe faptul că în calitatea de uh, vicepreședinte fac, mă ocup și de Comitetul Științific uh, STOA, care furnizează Parlamentului European informații științifice de mare calitate privind progresele științifice și tehnologice legate de subiectele relevante pentru comisiile parlamentare. Obiectivul STOA este de a pune la dispoziția tuturor eurodeputaților concluziile și recomandările studiilor științifice. Recomandări utile pentru că putem ține cont de ele în momentul în care lucrăm la strategiile necesare pe termen mediu și lung. STOA redactează prezentări foarte utile, așa cum este cea la care tocmai am asistat, prezentarea domnului profesor Bedermacher privind agricultura de precizie și viitorul agricultorii din Europa. Este o prezentare deosebit de, de interesantă și dacă îmi permiteți, aș dori să spun că regiunea din care provin eu, în mare parte depinde de o, de o exploatare eficientă a resurselor de apă, care sunt tot mai reduse în acest moment. Ele sunt minunate, aș putea spune, dar nu prea mai există. În acest uh, moment, agricultura de, preci- de precizie a devenit un aliat important pentru cei pentru agricultorii din regiunea respectivă. Tocmai pentru că se axează atât de mult pe tehnologie, ceea ce permite o mai bună pregătire a solului, recurgând la sisteme automate de irigație, de exemplu, și la măsuri de recoltare și de depozitare a recoltei eficiente. Deci, am investit foarte mult în activitatea de cercetare și în dezvoltarea acestui tip de, de agricultură în ultimele decenii. Investiții făcute de, um, de autoritățile locale. Din acest uh, motiv, regiunea Mursia, din care provin eu, este una din regiunile care a putut să profite de această, de această această nouă uh, tehnologie, făcând economii și de resurse uh, de apă, de exemplu. Și sper că STOA va contribui la promovarea acestei uh, tehnologii, care, în funcție de exigențele fiecarei regiuni în parte, poate contribui la îmbunătățirea competitivității zonelor rurale. Mulțumesc! Vă mulțumesc! pentru că ne-ați uh, furnizat aceste informații utile. Pentru că astfel putem să ne prezentăm și mai bine punctul nostru de vedere. Domnul Denano. Domnule președinte, mai multe ori Comisia s-a gândit la această chestiune agriculturii de precizie și Ah, colegul Guitema, avem acest raport la care am lucrat și ne-am ocupat de aceste chestiuni. A spus, domnule profesor, că obiectivul e de a ține pe oameni la țară. E un obiectiv laudabil care nu trebuie pierdut din vedere. Prin urmare, să evităm risipa și să avem randamente mai bune. E vorba de o abordare științifică aici. Trebuie să avem uh, o colegere de informații legate de alcătuirea solurilor, de situația geografică a solurilor, de climă, de meteorologie. Și apoi eh, trebuie să încercăm să creăm legătura între toți acești parametri și semințele pe care le putem utiliza în solurile respective. E adevărat că e o chestiune adesea dificilă. Colega noastră a spus mici agricultori vor putea să răspundă la aceste chestiuni sau întrebări atât de științifice? Deocamdată cred că nu. Din potrivă, poate tânăra generație care vine, poate mai bine familiarizată și cu informatica și cu geostrategia, va putea să avanseze în legătură cu aceste aspecte. Și pare important să ne gândim la asta, pentru că și în acest sens nu avem decât de câștigat. Mă bucur că Uniunea Europeană dorește să fie lider în acest domeniu. Avem 4 miliarde de euro în programul Orizont 2020 în legătură cu agricultura de precizie și aceste domenii. Cred că trebuie să fim extrem de conștienți de faptul că în prezent noua PAC trebuie să țină cont de această situație și plecând de la propunerile făcute de dumneavoastră, va fi interesant și în propunerea noastră pentru noua PAC să introducem această idee a agriculturii de precizie, mânea să spun, a agriculturii științifice. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Discuția pe care o purtăm în această după masă se va dovedi a fi foarte benefică respectând tocmai obiectivele acestui departament, uh, departament de, cercetă, de cercetare și cred că ar trebui să ne întâlnim cu reprezentanții acestui uh, departament pentru că ei sunt cei care coordonează activitățile de cercetare. Domnul Caputa. Vă mulțumesc, domnule uh, președinte agricultura de precizie va fi deosebit de importantă pentru viitorul agriculturii în Europa. Va, poate avea un uh, impact important asupra productivității. Dronele, de exemplu, ne vor permite să reducem cantitatea de îngrășăminte uh, folosite, cantitatea de apă, de combustibil folosiți de asemenea. Și prin intermediul agriculturii de precizie putem uh, îmbunătăți și ocuparea în rândul tinerilor. Pentru că pentru acest tip de agricultură este nevoie de cunoștințe de care, pe care le dețin tinerii de astăzi. Deci, din acest punct de vedere, acest uh, studiu ne dă uh, motive de speranță. Și noi, politicienii, cred că ar trebui să începem să reflectăm la următoarele lucruri. Cum este posibil să promovăm acest nou tip de agricultură fără a dezavantaja zonele rurale sau a dezavantaja exploatațiile agricole de mici uh, dimensiuni. Pentru că riscul adevărat cu care ne confruntăm este o marginalizare continuă a micilor exploatații agricole care în uh, viitorul apropiat uh, să ajungă la dimensiunile unor startup-uri care nu vor putea să mai facă față concurenței reprezentate de marile exploatații uh, agricole. Și viitoarea politică agricolă comună trebuie să conțină uh, măsurile necesare pentru a evita această situație, cum ar fi pregătirea profesională a tinerilor agricultori, um, promovarea digitalizării zonelor uh, rurale. Și știm că deseori companiile de telecomunicații nu investesc în zonele rurale datorită uh, datorită faptului că aceste zone sunt prea puțin populate doamna Hoibuch. Vă mulțumesc pentru prezentarea acestui uh, studiu, însă recomandările mă dezamăcesc uh, puțin pentru că sunt uh, prezentate prea puțin efecte, efecte negative aduse de acest tip de agricultură. Uh, vor exista, de exemplu, efecte negative în uh, producția primară. Eu nu prea înțeleg cum va putea fi combătut, cum va putea fi combătut șomajul în rândul uh, tinerilor prin, prin această agricultură de precizie. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în realitate, dacă dorim să păstrăm tinerii în uh, zonele rurale, tinerii cei tinerii care se implică în agricultură se ocupă de agricultura biologică sau cu alte sau cu noi tipuri de vânzare a produselor obținute. Nu știu dacă prin intermediul tehnologiilor vom reuși să convingem mai mulți tineri să rămână în zonele rurale. Există tehnologii deja în exploatațiile agricole, dar lipsesc alte lucruri. Ați uh, numit uh, un asemenea factor care lipsește, venitul, venitul care este, se află sub media generală. Nu știu dacă venitul poate fi uh, suplimentat prin sporirea producției, pentru că sporirea producției aduce la o suprasaturare a piețelor, ceea ce reduce până la urmă veniturile uh, producătorilor. Apoi, statutul social. Statutul social se îmbunătățește prin recurgerea la mai multe tehnologii. Eu mă îndoiesc de acest lucru. Cred că statutul social al agricultorilor nu este, nu ar fi uh, unul prost dacă rolul uh, agriculturii în general în societate ar fi perceput altfel. Avem nevoie de un alt grad de acceptare, de un nou grad de acceptare a activității agricole în societate, să uh, recurgem la un, un, mai puține pesticide, mai puține substanțe uh, chimice. Și apoi, ce se întâmplă ce se întâmplă cu solul uh, agricol, un, de unde se mai obțin aceste informații, unde se mai predau aceste informații. Uh, credeți că soluția este reprezentată de digitalizare, cu cunoștințele legate de pământ, de diferitele relații între soiuri de plante diferite, toate aceste cunoștințe vor fi pierdute dacă ne axăm în mod uh, exclusiv pe informatizare, pe digitalizare. Nu ar trebui să uităm cum se făcea agricultura în trecut. Fiecare agricultor știa care părți ale terenului erau potrivite pentru ce soi de, de plantă, când trebuia lucrat o parte a terenului și când altă parte a, a terenului. Lumea își cunoștea uh, terenul foarte bine. Astăzi uh, se stă în tractoare la o înălțime de 2,5 metri și se consultă pur și simplu ecranele care ar trebui să ne spună ce avem de făcut. Nu cred că... Da, informații suplimentare întotdeauna sunt utile, însă dacă ajungem în situația în care pur și simplu colectăm date și lăsăm pe alții să ne analizeze informațiile respective și agricultorii pierd cunoștințele despre ce se întâmplă pe terenul, pe terenurile lor proprii, nu cred că vom ajunge foarte departe, nici din punct de vedere al uh, avansurilor agricole, nici din punctul de vedere al protejării mediului înconjurător. Domnul președinte, cred că agricultorii știu ce se întâmplă în solurile pe care le lucrează ei, dar și calculatoarele pot să știe acest lucru. Nu știu, tu depinde și de calitatea senzorilor până la urmă. Doamna Müller, vă mulțumesc. Eu nu am atitudine atât de critică ca și antevorbitoarea mea, pentru că în studiul dumneavoastră ne prezentați foarte clar limitele și riscurile aduse de acest tip de agricultură. Ați, încep, ați început foarte foarte clar cu structura exploatațiilor agricole și de cei care uh, se ocupă, gestionează aceste explo- exploatații agricole și din acest punct de vedere avem o problemă cu numărul uh, tinerilor care se ocupă, uh, care ocupă acest rol. Pentru că trebuie să ne întrebăm cât timp generația bătrână va, în cât timp generația mai în vârstă va putea să învețe acest nou tip de agricultură. Disponibilitatea informațiilor, securitatea internetului, a rețelelor în care circulă aceste informații sunt aspecte deosebit de importante pentru mine, la, așa cum la fel de importantă este uh, la fel de, atât de importante, la fel de importante sunt costurile acestei uh, tehnologii. Pentru că producătorii acestor tehnologii doresc să aibă uh, profituri profit și aceste costuri mari înseamnă reducerea veniturilor agricultorilor. Cu toate acestea, mi se pare interesantă prezența acestor noi tehnologii, însă dacă ne gândim la structurile europene, la diferențele care există între statele membre, cred că agricultorii nu sunt dispuși sau prea dispuși să accepte aceste noi tipuri de tehnologii. Nivelul de educație din punctul de vedere al uh, informaticii în Europa este de asemenea foarte diferit și cred că natura nu poate fi planificată în cel mai mic uh, detaliu, nu putem uh, prevedea orice se poate întâmpla în natură. Pentru mine, Um, ar fi, ar fi important să intensificăm activitățile de pregătire profesională a, agri, a, agric, a agricultorilor. Și din acest punct de vedere aș dori să știu din partea dumneavoastră care ar trebui să fie lucrurile concrete pentru viitorul politicii agricole comune. Să-i sprijinim mai mult pe agricultorii care se ocupă de exploatații agricole de mici dimensiuni, pentru că viitorul poate arăta uh, diferit. Consumatorii au și ei așteptări diferite din partea agricultorilor care pot fi orientate prin intermediul unor campanii, de exemplu, și cum dorim să ajungem în situația în care agricultura de precizie, prin intermediul tehnologiei, prin mai multe uh, tractoare, uh, este mai ușor de înțeles pentru consumatori care să fie convinși că agricultura de precizie este un lucru bun pentru Uh, mediul înconjurător. Dacă mă gândesc la dezbaterile ideologice care se poartă în Germania, nu cred că vom reuși să prezentăm într-un uh, mod echidistant uh, agricultura de, de, de precizie, care într-adevăr ar contribui la reducerea resurselor folosite în agricultura. Mulțumesc! Mă bucură să văd că că toată lumea, uh, toată lumea este preocupată de situația exploatațiilor agricole de mici dimensiuni, se va aduc aminte dezbaterea pe care am avut-o pe marginea bugetului în, uh, dedicat sectorului agricol și în comisia noastră nimeni nu a sprijinit uh, măsuri bugetare de, dedicate acestor mici agricultori. Oricum, doamna Maghini, să are cuvântul acum. Mulțumesc, mulțumesc pentru prezentare. Să încep cu subiectul micilor fermieri. E impresia că micii fermieri nu sunt și intensivi. Adevărul e că e ceva mix. Unii sunt mici, dar și intensivi, pentru că e necesar pentru a avea venit. Uneori e o definiție emoțională în minte ce e ferma mică, ce e ferma mare. Dar alte două aspecte din raport care mă interesează. Cred că deschiderea dumneavoastră legată de aspecte demografice a fost interesantă. Adesea încercăm să ne referim la viitor, dar chiar despre asta e vorba în raportul dumneavoastră, ar trebui să luăm notă de asta. Asta se va întâmpla indiferent ce părere avem noi, pentru că e ceva care se întâmplă deja. Fermierii individuali adoptă aceste tehnologii. Ce aș vrea să aud eu este de ce preluare atât de redusă, după cum se spune în raport. De ce unii adoptă aceste metode și alții nu? A doua întrebare. Afirmați că e nevoie de noi uh, abilități în statele membre. Există o sensibilizare suficientă la nivel de licee agricole sau de universități agricole de nevoie de a schimba cursurile pentru a face față noilor evoluții care, după cum spuneam, sunt inevitabile, indiferent de părerile noastre. Și în legătură cu una dintre Imaginea mai interesante, câmpurile care arătau că uneori fermierii pierd bani și noi avem măsuri de ecologizare, de înverzire în politica agricolă comună și mi se pare o corespondență perfectă să ne concentrăm pe zonele de înverzire care zone care figurează cu roșu pe harta dumneavoastră. Cred că pe viitor când uh, ocupăm de reformarea PAC, să utilizăm uh, datele și abilitățile conținute în raportul dumneavoastră. În egală măsură aceste comentariile legate de echipamente sau mașini. Nu e nevoie de mașini mai multe, ci de altfel de mașini mai bine adaptate decât cele din trecut și poate să fie mai perfecționate, mai sofisticate, să corespundă țintirii pe input. O altă întrebare legată de modul în care industria <clears throat> produselor fitosanitare va reacționa. Într-o anumită măsură se vor folosi mai puține astfel, mai puține inputuri fitosanitare pentru a fi mai bine țintite, o să aibă un impact asupra acelui sector, cei care produc inputurile. Și bănuiesc în ce privește poate un ultim comentariu al dumneavoastră legat de ce credeți că ar putea sau ar trebui să facă comisia noastră când STOA face un studiu substanțial cum e cel de față, aș vrea să cred că va fi pus în aplicare și nu uitat uh, și prăfuit undeva. Deci să ne spuneți cum putem noi să contribuim să-i dăm uh, implicații cât mai practice la nivel de fermă. Domnul Necov acum. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule profesor, sunt și eu membru al STOA și mă interesează foarte mult implementarea de noi tehnologii. Aș vrea să vă pun o întrebare concretă astăzi în legătură cu agricultura de precizie. Mai concret, cum să înlocuim pesticidele cu așa numitele biopesticide, adică pesticide care nu dăunează apelor uh, fratice sau solului. Mă interesează și combaterea eroziunii solului. Tehnologiile, pe de-o parte, sunt utilizate pentru a obține rezultate mai bune, pe de altă parte sunt utilizate uh, pentru a proteja mediul înconjurător și sunt utilizate și pentru a combate eroziunea solului. Ce părere aveți dumneavoastră despre toate acestea? Mulțumesc. Domnul Heusling. Ja, Herr Professor, ich bewundere... Domnule profesor, vă admir credibilitatea tehnică și credința tehnică, faptul că credeți că cu măsuri tehnice și doar cu ele puteți să rezolvați problemele viitorului. Nu cred că agricultorii europeni au probleme în sensul că produc prea puțin, ci din potriva au o problemă uh, cu faptul că produc prea mult. Dacă ne uităm la uh, ratele de creștere, producția de lapte, nu știu de ce ar vrea să le mai facă să crească, să mai producă și mai mult lapte. Unde o să duc acest lucru? Uh, nu cred nici în ipoteza conform căreia tehnica duce la folosirea mai puține grășăminte sau produse chimice, pentru că experiența este că dacă un agricultor învață o tehnologie scumpă, nu o să treacă o dată peste câmp, o să treacă de vreo două, trei, trebuie să folosească tehnica până la capăt. Cred că mai multă tehnică înseamnă mai multă muncă și nu cred, lucrul se vede de altfel. Uh, în uh, agricultura intensă, că odată ce ai tehnica, o ai uh, faptul că ai mașini mai economicoase nu înseamnă că economisești combustibil. Mergi mai mult pentru că plătești mai puțin. Așa e și cu tehnologia. N-am vorbit despre absolut niciun risc, nimic, cred că și cum nici n-ar exista riscuri. Eu întreb direct. Întrebarea cred că a fost pusă deja. Cine o să finanțeze toate povestea? Iar răspunsul se găsește undeva în studiul dumneavoastră. Uh, noua politică agricolă comună ar trebui să finanțeze acest lucru. Bun, uh, putem să cheltuim banii o singură dată. Cine va profita de ei? de această cheltuială a banilor. în Industria care produce aceste lucruri, logic, doar nu agricultorul, ci cei care produc aceste lucruri și care le pun pe piață. Uh, poate că trebuie să creăm o nouă industrie, ceea ce înseamnă că uh, agricultorii vor primi mai puțin bani dacă vreți să băgați bani în tehnică. Și am mai avut o fază de genul acesta în 60-70 în care ne-am gândit că tehnic putem să rezolvăm totul și sincer nu cred în așa ceva. Este clar care este ideea noastră. Asta este noua agricultură și uh, politica agricolă comună trebuie să, să vină cu bunurile, cu mijloacele. Nu știu dacă pentru masa agricultorilor merită să facem aceste lucruri. Și cealaltă întrebare la care nu ați răspuns absolut deloc este o întrebare uh, care apare din ce în ce mai mult în ceea ce privește datele tehnologice. Datele, cine administrează datele? Pentru că în dumneavoastră ați vorbit despre problema că multe firme europene nu sunt în stare date, păi, că datele le vin din altă parte. Și uh, vedem pe piață cine se ocupă de datele, cui aparțin. Uh, nu neapărat proprietarilor europeni, ceea ce înseamnă că avem și aici o problemă cui aparțin datele pe care le introduce agricultorul industriei chimice, ă, adică întrebarea disponibilității datelor și a proprietății datelor și în ce din urma controlului datelor. Asta este o întrebare pe care nu ați menționat-o deloc și cred că face parte din cadrul unei discuții pentru a ne lămuri foarte clar. Uh, atitudinea mea nu este împotriva tehnicii, din potrivă, însă cred că trebuie folosit acolo unde se poate face acest lucru, dar nu sunt deloc de părere, așa cum ați spus dumneavoastră, că asta este soluția tuturor problemelor. Nu, nu se poate. Poate fi o mică parte, dar uh, nu v-aș fătui să spunem, bun, o să dăm toți banii politicii agricole comune, politicii agricole comune pe viitor pe acest lucru. E o greșeală. <coughs> Panie pośle, ale czy nie jest słuszne stwierdzenie, że rozwój techniki... Președintele, aș vrea să mă refer la ce a spus. Dacă avem evoluții tehnologice pe scară mare, și se utilizează pe scară mare, atunci tehnologia devine mai ieftină. Deci, cu trecerea timpului, asta înseamnă că totul se face mai rapid e mai rentabil și mai ușor de finanțat. Așa merg lucrurile. Cred că trebuie să privim lucrurile și din această perspectivă. Ia venim este. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat ce a spus tocmai și Martin Heusling și am impresia că discutăm aici dacă această tehnică va apărea sau nu va apărea. Și nu asta este problema. Și oricum nu depinde de noi. Această tehnică va apărea pe piață. Îți mai amintește un pic de un citat celebru al ultimului împărat german, care acum aproape să de ani ne-a spus că uh, calul se va afirma pentru că automobilul este o chestie trecătoare. Bine, nu a avut dreptate. Pentru că în cele din urmă automobilul s-a impus și așa ar fi și dacă am spune astăzi că digitalizarea per total a construcției de echipaje și a echipajelor agricole este un lucru trecător. Nu, nu va fi trecător, se va impune și uh, clar uh, va apărea în ă, aspectele mecanice. Nu asta este debata, nu contează, dezbaterea, nu contează dacă ne convine sau nu. Ideea este care este efectul asupra agriculturii și asupra diferitelor tipuri de agricultură și cred că asta este o dezbatere importantă. Uh, s-a vorbit despre micile pe, pe exploatări agricole și, de asemenea, pe zonele pă, dezavantajate, unde mecanizarea este mai dificilă. Cred că este o mare provocare ca această digitalizare să nu se concentreze pe, sau să nu se limiteze la uh, marile utilaje, ci ca această digitalizare să pă, poate fi folosită și pentru utilajele pentru zone mai dificile, astfel încât acestea să nu piardă conexiunea asta să nu pierdă mai mult din ea decât au pierdut deja. Și uh, trebuie uh, să ne gândim aici și dacă cooperarea în privința mecanizării nu uh, ar trebui promovată mai intens pentru că acest tip de mecanizare nu este fezabil decât în contexte mai mari și știu că în Germania avem niște rezultate foarte bune în acest sens. Părerea antevorbitorilor pe care nu o împărtășesc este că acest tip de mecanizare nu ar putea fi atractiv pentru tineri. Ba, vor exista tineri pentru care digitalizarea și utilajele nu sunt interesante, dar 90 sau 95% dintre tinerii agricultori uh, Uh, sunt, cu care vorbesc eu sunt foarte interesați de sistemele digitale, de utilajele eficiente, deci eu nu am auzit ca uh, tinerii să nu fie atrași de uh, aceste inovații digitale. Cred că tocmai tinerii știu să le folosească mai bine și aici apare o generație care poate să folosească această lume digitală, indiferent dacă este un computer sau un utilaj. Ja nie ograniczam wystąpień Președintele, nu limitez timpul de intervenție, dar vă rog să vă limitați dumneavoastră înșivă. Domnul Nicholson acum. Domnul Nicholson? Mulțumesc, <clears throat> domnule președinte. Fără îndoială, tehnologia și știința au roluri foarte importante de jucat în agricultura viitorului și a jucat acest rol, să l-au jucat în ultimele decenii. O dificultate pe care o văd astăzi, dacă vorbim despre ferma familială, costurile acestei tehnologii și științe. Dacă ne uităm la cât costă un tractor în comparație cu cât costa acum 30-40 de ani și un fermier mi-a spus când și-a cumpărat primul tractor, cu terenul lui cu cartofii, uh, am plătit pentru un tractor, acum cu același teren nu mai poate să își permite să cumpere tractor. Cred că e o situație dificilă. N-are sens acum să ne uităm în trecut, să credem, să ne gândim ce minunat a fost în trecut. Putem să ne întoarcem la cal. Nu, trebuie să adoptăm noile tehnologii, trebuie să acceptăm, cum spunea domnul Dorman viitorul vin a ajuns aici, va continua să avanseze pe măsură ce trece timpul. Dacă ai 55 de ani sau 60 de ani, nu o să adopți aceste tehnologii. Dacă te gândești să continui să lucrezi restul vieții în agricultură, la 35 de ani, poate că da, dar trebuie să ne gândim la cum utilizăm finanțarea europeană pentru a încuraja pe agricultori să facă asta să creștem această tehnologie utilizând Orizont 2020 și astfel de elemente ca unele dintre aceste lucruri să se facă. E ceva care depășește și cunoștințele mele și experiența pe care o am eu. Trăim într-o perioadă în care tinerii sunt greu de convins chiar dacă s-au născut și au crescut la fermă. Greu acceptă ideea de a lucra acolo. Dacă vrei să fii fermier, e o slujbă 365 de zile pe an, și de Crăciun, și de Paște, și în orice zi. Nu poți să-i spui nici porcului, nici găinii, azi îmi iau liber, nu-ți mai dau de mâncare. Să văd cu prietenii care poate pleacă vineri la prânz, se întorc luni dimineața Trebuie să încurajăm. În plus, e atât de greu să aduci oameni care să facă multe dintre muncile de la ferm. Antea poate o să se refere când ia cuvântul. E una dintre marile probleme cu care se confruntă și în Marea Britanie unde depinde forța de muncă migrantă să facă multe munci care trebuie să facă manual. Deci avem pe de o parte noile tehnologii sau abordarea manuală nu e ușor, dar vă mulțumesc pentru ideile utile. Poate că puteți să ne spuneți o întrebare aici. La pagina 27 spuneți că e riscul ca agricultura europeană să devină dependentă de producție neeuropeană pentru tehnologii și echipamente, mașini agricole pentru acest gen de agricultură. De ce credeți că firmele nu pot folosi bani din programe precum Orizont 2020 să promoveze tehnologia și construcția de mașini agricole europene. Președinte, doamna Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac mai întâi o propunere. Această comisie ar trebui să ceară cuiva imparțial să ne spună cât, de timp, cât timp consacrăm la tot ceea ce nu face deloc mai ușoară viața exploatanților. Marile bănci, producătorii de mașini agricole și așa mai departe. Aș vrea să să le întreb pe invitați să ne spună cât trebuie să investești ca să menții locuri de muncă în astfel de agricultură de precizie. Ce impact va avea această investiție pentru îndatorarea exploatației? La ce nivel de preț să ne gândim să-l menținem pentru aceste investiții, să menținem un astfel de nivel de investiții? Pentru că agricultorii trebuie să poată să trăiască din comercializarea produselor, lucru despre care nu vorbește nimeni. În plus, aș vrea să știu dacă e vreun studiu de impact cu privire la acest tip de agricultură și concentrarea agriculturii în ferme uriașe. Mulțumesc. Președintele, mulțumim. Nu trebuie să așteptați prea mult de la domnul invitat. Nu poate dânsul să rezolve singur toate problemele. Mai avem și noi unele teme de făcut. Doamna McIntyre acum. Asta sunt eu, da, mulțumesc. Mai întâi Vă cer scuze că n-am fost aici când s-a ținut prezentarea. E un subiect la care eu țin foarte mult, dar ca membra panelului STOA, măcar să sunt implicată și la curent cu raportul privind agricultura de precizie care se elaboră. Doream să fiu aici ca să îl sprijin întru totul și adaug la ce au spus alți membri în legătură cu importanța agriculturii de precizie și adoptării acelor tehnici în întreaga Uniune Europeană. Am avut norocul de a fi raportoare a acestei comisii la un raport privind soluții tehnice pentru agricultura durabilă în Uniunea Europeană. Cred că termenul durabil e foarte important pentru că multe tehnologii ne pot ajuta să avem o agricultură mai durabilă în întreaga Uniune Europeană. În West Midlands, regiunea de unde vin eu, avem o Universitatea Harper Adams. Unii sau alții din sală au vizitat această Universitate Harper Adams împreună cu mine și ei muncesc foarte mult în acest domeniu. M-am gândit că acest vă spun despre unul dintre lucrurile care sunt deja în derulare. Încă din 2011 au introdus o, un sistem de agricultură cu control pe termen delungat. Eh, se uitau la studii care arătau că echipamentele o să traverseze până la 86% din terenul Arabiei și 64% într-o pășună. Evident, eh, compactarea și dauna pentru sol sunt foarte mari. Deci, introducând o, un trafic controlat în agricultură, au redus impactul negativ enorm. Și acum se uită la alte soluții. Sunt tehnologii care se pot utiliza cu echipamentul existent, dar sunt și beneficii uriașe care se pot obține prin uh, elaborarea unor forme disruptive de tehnologie. Pe asta trebuie să ne concentrăm. Sunt abordări novatoare la combaterea buruienilor cu laserul. Deci nici vorba să folosim substanțe chimice mai multe. Nu mai e necesar. Cu laserul distrugi. Până și celor cu agricultura ecologică o să le placă asta. Utilizarea roboților pentru a recolta. Drone de a doua generație care nu fac poze, ci efectuează munca la fermă. E un volum uriaș de progres care se poate face și nu ne uităm neapărat la echipamentele uriașe care se costă foarte mult. Tehnologia poate că cere mult să se elaboreze, dar costul nu cred că trebuie neapărat să fie reprezentat de sume uriașe, nu neapărat. Pe ce trebuie să ne concentrăm și sunt de acord cu ce a spus Jim Nicholson acum câteva momente, e utilizarea fondurilor pentru cercetarea ale Uniunii Europene ca să ne concentrăm foarte mult pe cercetarea aplicată și uh, pe teren, nu doar uh, teorii de dragul teoriilor, ci să devină soluții practice, aplicate, utilizate de femei reale în viața reală. Și aceste lucruri vor aduce câștigurile roadele și să implicăm uh, pe fermieri în uh, această cercetare aplicată. Mulțumesc. Și to była dobra decyzja nieograniczenia. Nu știu dacă a fost o hotărâre bună să nu limităm timpul de vorbire, dar în fine, pe tine. Mulțumesc, domnule președinte. Ca membru al președintelui SOR aș dori să uh, întâmpin cu bucurie acest studiu care ne-a fost prezentat astăzi. Toate aceste date care sunt extrem de valoroase pot fi folosite pentru luarea de decizii. Acesta este principalul lor scop. În plus, pe lângă exemplele care au fost deja date, aș dori să știu dacă uh, aveți calcule legate de cât ar trebui să investească o exploatare agricolă medie pentru a beneficia de toată tehnologia necesară pentru a putea practica această formă de agricultură. Ne-ați reamintit de structura populației și acest lucru ne duce la problema formării pentru a-i familiarizi pe agricultori cu noile tehnologii. Aceste tehnologii sunt foarte complexe uh, și solicitante, mai ales pentru agricultorii mai bătrâni. Aș dori de asemenea să cer o lămurire și am văzut acest lucru în studiu pe care ni l-ați distribuit. Aș vrea să știu care este definiția agriculturii de precizie? Se referă la uh, tehnologie, cum ar fi utilizarea de drone sau de imagini de satelită? Deci asta este, de asta este legat sau, așa cum spun unii, înseamnă de asemenea și secvențarea genetică și modificările genetice, deci, pentru că dacă vorbim despre asta, uh, despre această ultimă variantă. Aceasta nu este un lucru pe care să susțin și cred că Europa nu are nevoie de modificări genetice. Avem cunoștințele și resursele necesare pentru a spori producția și pentru a fi în conformitate cu dezvoltarea durabilă. Domnule, iar sunteți ultimul vorbitor, dar ați sosit târziu, așa că aveți doar un minut. Mulțumesc foarte mult. Uh, voi sintetiza, dar trebuie să spun că uh, colegii mei uh, cunosc deja atestele de lucru și și uh, agricultura cunoaște o evoluție tehnică, dar, uh, după cum s-a spus corect, nu este vorba despre voința noastră. Ideea este despre cum uh, încadrăm noi politic acest lucru și s-a spus, bun, uh, progres tehnic, științific, uh, uh ori să ia uh, marile concerne banii, uh, agricultorilor să le meargă tot mai rău. În schimb, eu, uh, uh, un tânăr care, uh, când venea vorba de mulți, uh, uh, era prost dispus, uh, vaca era și eu dispusă și deci se bucura că există o evoluție tehnologică care este bună pentru ambele părți. Problema se leagă din punctul meu de vedere. Aș spune că protecția datelor sună ciudat. Mm, ne vor ajuta și alți colegi să lămurim acest lucru. Eh, dacă o să avem și un frigider inteligent eh, și care o să spună nu mai mânca pentru că ești prea grasă, care îți va transmite și și care îți va transmite că s-a terminat berea va trebui să procedăm altfel cu datele și asta uh, este, este o problemă care, sigur, e legată de protecția datelor, care e o problemă mare. Și ideea este că sunt niște date foarte multe care, care depășesc capacitatea uh, utilajului. Deci este, uh, ideea este de cum uh, încadră politic protecția datelor. Și al doilea lucru care se leagă de agricultura de precizie, v-aș ruga, poate puteți să ne ajutați, pentru că sunt mai multe locuri unde se pune această întrebare. Bun, dacă uneori și industria face, acest lucru, face reclamă, arată niște utilaje mari, frumoase uh, și niște câmpii imense unde spunem în, înainte pă, aveai pă, los, acum se va transforma într-un sol. Deci avem nevoie de o acceptanță socială. Uh, deci agricultura socială este doar pentru agricultura mare, se va spune, sau doar pentru agricultura industrială, pentru că atunci ne-am pierdut acceptanța socială. Și aceasta este un aspect politic. Trebuie să ne asigurăm că progresul tehnic și științific uh, este bun pentru toate dimensiunile de exploatare. Aveți câteva indici, niște sugestii eventual pentru posibilități uh, inclusive de investiție. Mulțumesc foarte mult. Domnul Iar uh, s-a preferit la frigidere inteligente și nu știu uh, de ce se uita în special la mine, dar poate că acum îi voi da cuvântul profesorului, domnului profesor, ca să răspundă. Intervenție fără microfon. Aș dori să le mulțumesc tuturor pentru întrebări și pentru observații. Cred că uh, sunt foarte provocatoare din multe puncte de vedere și cred că multe dintre întrebări probabil uh, uh, cer pentru a primi un răspuns, uh, un studiu foarte lung sau chiar răspunsuri lungi. Bun, mici agricultori, mici agricultori au fost un... data viitoare, da. Un motiv de îngrijorare major au fost mici agricultori, dar aș putea să mă îndrept și către celelalte întrebări. Dacă stăm pur și simplu și lăsăm lucrurile să se întâmple, cum va fi agricultura peste 15-20 de ani. Dacă pur și simplu stăm și lăsăm lucrurile să se întâmple, nu încurajăm anumite domenii, nici altele, nu știu ce se va întâmpla. Dar știu cu siguranță că tinerii fermieri pe care i-am cunoscut eu printre prieteni, dar și în mai multe țări, Văd deci tineri agricultori care sunt foarte entuziasmați dacă au posibilitatea să lucreze la o exploatare agricolă care are de asemenea posibilitatea să introducă noi tehnologii și noi tehnologii nu înseamnă doar utilaje mari. Cred că tehnologia este un concept foarte extins. Trebuie să reținem acest lucru și este important. De pildă, dacă ai un agricultor care are un smartphone, unul mai bun decât al meu, și face fotografii când merge pe câmp și acel câmp poate să fie mic și pe, pe măsură ce se primă pe el, aceste imagini transmise prin cloud și primește un răspuns. Uite, aici în zona asta ai o boală, aici în schimb n-ai în cealaltă. Sau aici ai uh, prea puțin nitrogen și aici ai un surplus de nitrogen nu trebuie să fie un câmp mare. Poate să aplice acest lucru și poate să vadă cum se aplică aceste mostre. Și deci introducerea tehnologiei și cunoștințele generate trebuie introduse, trebuie folosite undeva, pentru că nu cred că poate face această interpretare cu ochiul liber. La da, poate asta e vina mea. Eu n-am fost capabil să interpretez acest lucru când am lucrat la firma datului meu. Instinctul meu nu a fost totdeauna corect. Trebuie să recunosc acest lucru. Dar apoi, sigur, de aceea trebuie să mă duc să studiez. Deci este un lucru care este de ajutor. Când spunem să producem mai mult cu puțin, poate că este așa puțin spus. Putem să producem mai, orientându-te mai mult spre piață, având informațiile pieței și să avem fie mai puține lucruri investite sau mai puțin efort sau putem avea un venit mai bun. Cred că informațiile de pe piață și accesul la piață vor fi un instrument foarte important pe viitor. cine se află în spatele lor. Cred că fiecare dintre noi este în spatele acest lucru. Accesul la piață vrem să-l dăm doar agricultorilor în care avem încredere. Așa merg lucrurile. Am văzut criza din Europa, am văzut supermarketurile, am văzut uh, retailerii, dar cred că acest lucru este valabil pentru toată lumea din lanț care vrea să se asigure că ce cumpără este acceptabil și ține de calitate și de siguranță. Și documentarea acestor lucruri este deja un mare câștig și uh, au fost uh, introduse politica agricolă comună și alte scheme globale și acum agricultorii trebuie să spun bun, acum trebuie să dezvolt, să dovedim ce facem și trebuie să facem ceea ce am promis, dar asta ne costă. Mm, veți plăti mai mult Cred că inițial retailerii au fost dispuși să plătească mai mult, dar nu a ținut prea mult, pentru că era vorba despre un acces al agricultorilor pe acea piață. Cred că este o situație de viață, în fond și acea tehnologie, acea documentație, să știi foarte bine să scanezi codul QR de pe un pachet și să știi ce s-a întâmplat cu el. Cred că suntem foarte mândri că putem face acest lucru când mergem la magazin. Eu chiar mă dau mare cu acest lucru, dar nu sunt foarte bun. Dar cineva trebuie să producă aceste date, aceste informații și uh, sunt informațiile uh, legate de ce am făcut, sunt produse de, de agricultori și fie că este vorba despre agricultură bio sau eco sau de altfel, asta vom cere de la ei. Pentru vom cere și de la agricultorii eco ce, să îi vom întreba ce ai făcut și vom aștepta răspunsuri diferite pentru că bineînțeles că așteptăm să fie mai preocupat de biologia solului, de calitatea solului dar uh, văd acum de asemenea că se lucrează la uh, informarea fermierilor, este într-o fază uh, de studiu, deci se încearcă informarea fermierilor în legătură cu calitatea biologică a solurilor lor, pentru că acest lucru este important mm, pentru structura solului și pentru eroziunea solului, pentru a evita eroziunea solului. Deci aceste lucruri vor apărea tehnologia va fi disponibilă și altor agricultori și poate se vor face rotații ale recoltelor și acestea sunt bune, se produce și biomasă, sunt un mod bun de a stimula uh, viața microbiologică a solului, care este importantă și pentru sănătatea plantelor și pentru combaterea bolilor specifice. Am sintetizat mai multe întrebări aici. Uh, protecția datelor și proprietatea datelor, da, este o problemă pe care uh, și-o pun unii dintre colegii noștri de la universitate, dar cred că și unii dintre colegii noastre de la alte comisii care uh, se gândesc intens la acest lucru. Am doar câteva exemple din uh, câteva puncte de la universități unde se ocupă de date și a reieșit că dacă agricultorul nu vrea să-și pună la dispoziție datele, atunci uh, nu obține niciun profit din cunoștințele care pot fi îndobite în acele date. Să stai într-un birou plin de date și să le ții încuiate nu te face mai deștept. Deci doar uh, punând în comun datele, obții cel mai mult profit din disponibilitatea care există oricum. Înseamnă asta că cel care furnizează serviciul și analiza va fi singurul care profită? Nu cred, cred că și agricultorul. Dar cum să ne asigurăm de acest lucru, cum să ne asigurăm că nu este încălcată confidențialitatea? Aceasta este o discuție pe care am mai avut-o, suntem conștienți de acest lucru, este o problemă în ceea ce privește digitalizarea întregii societăți. Uh, panourile mele solare, uh, compania care le-a instalat, pare să știe tot despre ce produc și așa mai departe. Doresc să mă feresc, să mă ascund de ei sau nu? Poate că m-aș gândi că ar fi mai bine să știu dacă ceva nu e regulă, ca să pot măcar să intervin. Uh, pentru că sunt lucruri pe care eu nu le văd. Cred că există și alte domenii. De digitalizarea în zonele îndepărtate cred că este o problemă tehnologică. Dacă uh, companiile de telecom vor să pună în acest lucru, și mm, în ceea ce privește accesul în aceste zone, pe este vorba de anumite cunoștințe pentru uh, oameni. Pentru că oamenii au învățat uh, să învețe, au învățat la școală uh, să lucreze cu smartphone și cu tehnologia digitală și vor învăța că pot folosi acest lucru și la exploatarea agricolă sau cel puțin pot să consulte datele de bază de pe paginile web. Pot să Uh, citească informații legate de diferitele genotipuri. Și când vorbesc despre genotipuri, uh, agricultura de precizie încearcă să optimizeze combinațiile între genotip și mediu, deci sensorurile adaptate și uh, tehnologie. Ideea nu se leagă de organismele modificate genetic. Nu, dar dacă aveți porum și există și buruieni, care au o dezvoltare a rădăcinilor care coboară mult mai mult adâncime astfel încât uh, uh, va fi mult mai ușor să crește anumite tipuri de porumb în zonele mai uscate. Este important ca agricultorul să folosească această informație, să aibă acces la ea și să poată să estimeze pe nivel de umiditate a solului și evite tra- și uh, modificările atunci când se schimbă condițiile meteorologice. Este un lucru important. Am vorbit uh, cu cineva din Mursia care s-a folosit de aceste informații legate de sol și de genotipuri pentru a exploata la maximum apa care este stătea la dispoziție. Cooperarea și specializarea uh, vor schimba comunitatea agricolă. Cred, poate mă înșel, dar o să revenim peste 10 ani să vedem ce s-a întâmplat sau peste 20 de ani. Cred că în ceea ce privește comunitățile de agricultori ar putea exista o specializare și în zonele îndepărtate, fie că este vorba despre agricultori mici, poate vor rămâne mici proprietari, mici producători agricoli, dar se vor specializa de ce să știe un agricultor totul despre tot ce se întâmplă în exploatarea lui? Dacă trăiește într-o uh, comunitate, într-o cooperativă, asta îi poate fi de mare ajutor uh, în ceea ce privește uh, punerea unor utilaje la comun și a unor cunoștințe comune. Și acest lucru se poate întâmpla. mai ales dacă ne modificăm, ne adaptăm sistemul de învățământ. Dacă îmi puneți întrebare, care sunt necesitățile de investiții pentru ca o exploatație să poată începe cu agricultura de precizie, poate fi o investiție minimă, o simplă adaptare a dozelor la ceea ce observă și observația poate să se bazeze pe o analiză a datelor transmise prin telefon sau poate pur și simplu să-și pună fertilizatorii aproape de rădăcini, unde plantele se le poată să le poată folosi mai repede în loc să împrăște acești fertilizatori pe tot câmpul. Bun, am înțeles, domnule președinte. Deci, cred că aș putea să vorbesc, ca toată lumea de aici, cred că putem să vorbim despre agricultură mult timp de acum înainte, dar Sper că am răspuns uh, câteva dintre întrebările pe care le-ați pus și dacă mai sunt și alte întrebări, puteți să mi le trimiteți uh, pe e mailul personal și mă bucur să răspund și să discutăm, pentru că nu tot ce spun eu este neapărat adevărat. Bun, încercăm să spunem adevărul, dar poate că mai sunt și alte aspecte pe care nu le-am observat. Mulțumesc foarte mult! że profesor De Castro potwierdzi, że dzisiaj pozwoliliśmy sobie na Domnul președinte, cred că domnul De Castro va fi uh, de acord cu decizia mea de a limita timpul de vorbire. Care este concluzia acestei dezbateri? Aceste transformări se manifestă, nu pot fi oprite, putem să le dăm o anumită orientare, să le canalizăm pe o anumită direcție. Și vă mulțumesc din nou, domnule profesor. Ideile pe care le-am uh, auzit astăzi ne vor fi foarte utile pe viitor, în momentul în care vom uh, lucra la reforma PAC. Putem trece acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de norme și principii generale privind mecanismele de control de către statele membre a exercitării competențelor de executare atribuite Comisiei Europene. Coordonatorii au decis să redactăm un proiect de aviz pe marginea raportului Comisiei Juri privind reformarea comitologiei. Raportor în Comisia Juri este domnul Sayer și domnul Rope se ocupă de proiectul nostru de, de aviz. Și vă dau cuvântul, domnule Rope. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, aș dori să vă prezint uh, proiectul de aviz al Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală privind reformarea comitologiei. Comisia Juri este competentă pe fond, însă noi trebuie să ne, prezent, să ne prezentăm poziția privind uh, corectarea procedurii comitologiei legate de PAC și privind uh, procedura generală. Procedura comitologiei permite experților naționali să discute toate aspectele legislative euro- europene. Și, în, uh, și din acest motiv, uh, reprezentanții statelor membre, ex- experții din ministerele naționale, împreună cu experții uh, din partea Comisiei Europene, stabilesc dreptul comunitar secundar, și anume actele delegate și uh, actele de punere în aplicare. Și în acest uh, proces întâmpină numeroase probleme. Deseori, experții numiți de statele membre nu își exprimă părerea și Comisia își asumă anumite competențe în numele statelor membre și așa mai departe. În plus, în cazul actelor delegate, Parlamentul nu poate decât să le accepte sau să le respingă însă nu avem dreptul de a le modifica. Drept urmare, eu cred că trebuie să sporim legitimitatea democratică a deciziilor obținute în urma procedurii uh, comitologice și să sporim transparența acestei uh, proceduri și să ne asigurăm că mm, aceste decizii importante nu sunt luate de un număr redus de state membre, ceea ce s-ar întâmpla dacă nu uh, se ține, dacă nu sunt numărate abținerile, așa cum propune în acest moment uh, Comisia Europeană. Drept urmare, eu aș propune să, ne exp- să exprimăm următoarea poziție în numele Comisiei Agri. În primul rând, să ținem seama de principiul precauției, să tragem, să cerem o mai, o mai mare responsabilitate a statelor membre în procesul decizional, un grad mai mare de transparență și o, un control eficace al competențelor uh, oferite Comisiei Europene. Eu sunt convins că trebuie să aplicăm pe o scară mai largă a principiului precauției, ceea ce înseamnă că autorizarea folosirii unor produse și materiale trebuie să fie luată doar în urma unei decizii luate printr-o majoritate calificată în uh, comitet. Acest lucru este relevant mai ales atunci când discutăm de sănătatea publică, de mediul înconjurător, de, protec- de uh, protecția uh, plantelor și a siguranței publice. Și în plus este important să îmbunătățim transparența uh, comitologiei. Drept urmare, aș propune să facem publice rezultatele, mod, să facem public modul în care au, au votat reprezentanții statelor membre în acest comitet și, de asemenea, să facem publice uh, să fac, facem publică componența acestui comitet, uh, participarea la reuniunile acestora, acestuia. De asemenea, Trebuie să uh, precizăm că până acum comitetul de apel nu funcționează în mod uh, adecvat, pentru că <laughs> rezultatele voturilor din acest comitet de apel sunt identice cu voturile din, uh, comi- din uh, comitetul normal. Deci ar trebui să eliminăm această instituție care, de fapt, nu face decât să repete deciziile luate în primul comitet. Și apoi, Parlamentul și Consiliul ar trebui să aibă dreptul de a revizui mandatul de punere în aplicare conferit Comisiei uh, în orice moment. Aceasta sunt uh, părțile principale ale proiectului meu de aviz. Aștept cu nerăbdare comentariile, criticile din partea dumneavoastră și sunt convins că vom reuși să conlucrăm foarte bine și pe viitor. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste propuneri foarte specifice și cred că acum putem să trecem la intervențiile membrilor. Doamna Görling este prima. Vă mulțumesc foarte mult. Sunt de acord cu obiectivele stabilite de raportor în proiectul său de aviz. Cred că, pe bună dreptate, trebuie să încercăm să tragem la răspundere statele, statele membre, mai ales uh, când vine vorba de deciziile pe care le au în aceste comitete uh, permanente, care trebuie să devină mai transparente. Cred că raportorul merge însă prea departe din acest punct de vedere al transparenței, cerând publicarea totală, uh, completă. A... Este bine să cerem publicarea modului în care au votat statele membre însă cred că oferi, uh, publicarea justificării, unei justificări despre motivele pe care le-au avut să voteze într-un mod sau altul, merge prea departe. Deci, cred că dacă am cer acest lucru, până la urmă nu am asistat decât la declarații lipsite de orice conținut putem cere statelor membre să, să justifice motivele pentru care au votat într-un fel sau altul pe marginea oricărui act legislativ uh, secundar. Cred că am obține exact uh, un rezultat uh, contradictoriu față de ce ne-am dorit. Însă, în general, susțin un grad mai mare de transparență. De asemenea, am senzația că raportorul dorește să susțină poziția statelor uh, membre din, de, mici, uh, de mici dimensiuni, astfel încât deciziile să nu fie luate doar de statele membre de mari dimensiuni. Eu cred în liberul uh, arbitru și cred că anumite state membre iau decizia de a nu vota, așa cum uneori și noi luăm decizia de a nu vota, pentru că uneori pur și simplu nu dorim să facem acest lucru sau alte ori că nu avem o opinie sau considerăm că nu avem informațiile necesare care să ne permită să ne formăm propria opinie. Sunt de acord că abținerile din uh, aceste comitete permanente au, au devenit o parte a unei strategii politice și există situații în care experții primesc uh, instrucțiuni clare din partea capitalelor să uh, nu voteze. Și dacă iau această decizie, nu cred că uh, ne revine nouă sarcina de a proteja statele membre respective. Nu înțeleg de ce noi suntem cei care ar trebui, ar trebui să protejăm statele mici, pentru că uneori se întâmplă ca uh, state mari să nu, să nu voteze. Dacă uh, Germania, Regatul Unit decid să nu voteze, atunci ponderea abținerii este mult mai mare. Deci dacă un stat membru, membru de, uh, ia această decizie de a cere propriului expert să nu voteze, atunci ia o decizie politică. O decizie politică care se manifestă într-un comitet uh, care ar trebui să aibă o natură tehnică. Deci dacă și dacă iau această decizie, decizia respectivă ar trebui să fie respectată. Și aveți dreptate. Procedura de apel deseori obține exact același rezultat și cred că propunerea Comisiei de a spune că dacă un stat membru nu votează în prima rundă și se abține, atunci uh, nu mai are dreptul să participe la procedura de apel pentru, că, pentru a obține un rezultat în urma procedurii de apel. Mi se pare o idee uh, foarte bună care ar trebui să fie uh, susținută. Dacă nu se obține un rezultat, dacă nu se obține majoritatea uh, calificată în urma primului prim, primei runde de vot, atunci trebuie redus numărul celor care au drept de vot și pentru a putea obține o, o majoritate, pentru că uh, vor participa doar statele membre care au o opinie și care au ales să voteze. Mie mi se pare o soluție elegantă și echitabilă a problemelor, o soluționare a problemelor cu care ne confruntăm în acest moment. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste detali, comentarii foarte detaliate. Domnul Denano. Da, domnule președinte, mai întâi vreau să-i mulțumesc domnului raportor pentru calitatea muncii depuse. Subiectul discutat e și juridic și tehnic, dar și foarte politic. Comitologia e importantă pentru aplicarea unor texte de bază în domenii <clears throat> sensibile, cum ar fi punerea pe piață de produse sanitare, fitosanitare sau organisme modificate genetic. Iată de ce cred că dezbaterea în legătură cu subiecte complexe trebuie să fie suficient de clare, bazându-se pe avize științifice prealabile, solide, independente și transparente. Împărtășesc părerea raportorului în ce privește aplicarea principiului precauții, ca și Nici eu nu sunt convins că Principala schimbare propusă de Comisie în ce privește majoritatea calificată va rezolva problemele de care se lovesc în prezent. Am unele dubii în legătură cu ideea de a considera ca refuza lor care autorizări de comercializare de produse sau substanțe atunci când o majoritate calificată nu se conturează nici la Comitetul de Apel. E bine, de fapt, să răspundem clar petentului cu da sau cu nu. Altfel, evident, se vor multiplica litigiile, fără îndoială ca și doamna Gerling, sunt și eu favorabil consolidării transparenței, fără ca prin aceasta să dăm uh, numărul de reprezentanți ai statelor membre în comitetul de apel care reprezintă statul membru și apoi, spre deosebire de domnul Europe, sprijin noua sesizare a comitetului de apel la nivel ministerial, ca și posibilă sesizare a Consiliului pentru a obține un punct de vedere în ce privește consecințele lipsei unei păreri ar putea fi soluții pentru chestiuni politice importante în legătură cu care există dezbateri justificate și motivate. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Huitama. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi în primul rând să mulțumesc raportorului. Abordarea sa este una interesantă și o pot uh, înțelege și cred că putem să o, dis- să o discutăm, însă cred că există o diferență între intențiile raportorului, practica, realitatea practică și dorințele grupului meu politic. Prin propunerea făcută de raportor, mi se pare că o, un, o cantitate mai mare de substanță de protecție a plantelor va fi folosită decât ar fi nevoie uh, plecând de la, de la date științifice. Cred că se merge prea departe. Din punctul meu de vedere, ar trebui să încercăm să depolitizăm cât mai mult uh, chestiunile pentru că dacă există această posibilitate de a politiza această comitologia cât mai puțin uh, posibil, ar trebui să fie acceptată. Deci, poate propunerea Comisiei ca doar statele membre să se exprime dacă are o opinie, ar putea să fie redusă la minim atunci. Rămâne de văzut. Nu știu dacă vom depune vreun amendament sau nu. Trebuie să mai discutăm această chestiune în grupul, în grupul nostru politic. Rămâne de văzut ce se va întâmpla, însă aștept cu nerăbdare cooperarea cu ceilalți uh, raportori din umbră. Mulțumesc, domnul Iar. Vă mulțumesc. Am și eu câteva câteva Uh, comentarii în legătură cu, uh, în calitate de responsabil pe această uh, procedură. În primul rând, mi-aș dori un sistem de avertizare timpurie, timpurie pentru a ști la ce lucrează Comisia Europeană. În al doilea rând, mi-aș dori ca Comisia Europeană să nu aibă competențele, competența de a propune, a veni cu acte delegate foarte uh, cuprinzătoare pe care noi să nu le putem uh, controla deloc, pentru că oricum le putem fie accepta, fie refuza. Și în al treilea rând, mi-aș dori de asemenea următoarele. Și pe mine mă supără abținerile la vot uh, din Consiliu. Putem să spunem că, din punct de vedere democratic, este o atitudine uh, legitimă, pentru că și noi avem dreptul de a ne, de a ne abține la vot. Situația devine mai dificilă în momentul în care, în urma abținerilor, nu se poate obține, o, nu se poate ajunge la o majoritate uh, calificată. Însă trebuie să înțelegem că o abținere uh, reprezintă un vot, uh, un vot negativ până, până la urmă. Pentru că nu, este inacceptabil ca abținerile să blocheze un proces, uh, un proces uh, decizional. Să ne gândim la, glifos, la glifosat. Dacă nu există state membre care nu sunt de acord cu recurgerea această substanță, ar trebui să voteze cu nu, nu să se, să se abțină. Deci pentru că în, în democrație trebuie să te și decizi uh, în legătură cu anumite subiecte cu ocazia uh, voturilor. Deci, din acest punct de vedere, sunt de acord cu propunerea Comisiei. Actele delegate, actele de punere în aplicare sunt instrumente noi, însă uh, trebuie să există relații adecvate cu Comisia Europeană, între Comisia Europeană și Parlamentul European. Cred că mai avem mult de lucrat până acum până ajungem în această situație. Mulțumesc. Dau cuvântul acum reprezentantului Comisiei. Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Au fost amintite o serie de chestiuni și aș dori să clarific un lucru. Propunerea făcută de Comisia Europeană se referă doar la elemente specifice care în acest moment fac parte din uh, Uh, regulamentul existent privind comitologia. Propunerea nu se referă nici cum la actele delegate. Acestea respectă o altă, un alt parcurs procedural care emană direct, este guvernat direct de uh, tratate. Propunerea Comisiei se referă la actele de punere în aplicare legate de uh, regulamente la, la regulamentul privind actele de punere în aplicare din anul 2011 și și în legătură cu acestea, propunerea, ă, Comisia nu propune, nu propune modificarea comitologiei, ci încearcă să rezolve o problemă specifică cu care ne-am confruntat din anul 2011 și anume, așa cum la care s-au referit uh, anumite state membre. În general, Comisia Europeană consideră că procedura comitologică se desfășoară foarte bine. În general, Comisia adoptă 1500 de acte de punere în aplicare în fiecare an și aproximativ 95% din aceste 1500 de acte de punere în aplicare trec prin procedura de comitologie primind un aviz pozitiv din partea statelor membre Rare ori există câteva avize negative și apoi există aproximativ 2% uh, de cazuri în care nu se obține niciun fel de aviz. Uh, ceea ce înseamnă că nu există o majoritate calificată în regulă statelor membre care să, sus- să fie pentru sau să se împotrivească și în anumite condiții, dacă sunt respectate anumite scenarii, când este vorba de bunăstarea, de sănătatea uh, ființelor umane, uh, animalelor sau plantelor, se ajunge la următoarea etapă, în faza Comitetului de Apel. Și în anumite domenii, unii dintre dumneavoastră vă referi la uh, organismele modificate genetice, nu s-a ajuns la un rezultat uh, în, aceste, în acest comitet de apel. Noi ne-am fi dorit ca Comitetul de Apel să poată prezenta o soluție. Nu se ajunge la această soluție și deseori se repetă, de fapt, aproape același rezultat obținut în uh, etapa anterioară. Ajungem în această situație și tocmai datorită acestei situații în care se ajunge la același rezultat în comitetul de apel, uh, și datorită faptului că subiectele în care se manifestă această situație sunt foarte delicate din punct de vedere politic, Comisia Europeană încearcă să rezolve uh, situația. Mm, Comisia Europeană nu are niciun interes în politizarea acestei situații, ci uh, statele membre s-au abținut, considerând că astfel uh, dau transmit responsabilitatea înapoi Comisiei Europene. Însă uită faptul că actele de punere în aplicare emană de la un act legislativ uh, primar, un uh, regulament uh, adoptat de Parlamentul European, de Consiliu, prin care se conferă anumite competențe Comisiei Europene Însă acest lucru nu înseamnă că Consiliul, că statele membre nu ar avea un rol de jucat. Ei bine, ele controlează exercitarea competen- uh, competențelor conferite Comisiei prin intermediul uh, comitologiei. Însă experiența ne-a arătat că statele membre nu și-au asumat această uh, responsabilitate și anul trecut președintele Comisiei a anunțat cu ocazia discursului privind starea națiunii Uh, Uniunii că va încerca să rezolve această uh, problemă specifică. Deci, uh, așa trebuie înțeleasă propunerea făcută de Comisia Europeană. Desigur, nu sperăm ca deciziile pe viitor, dacă această propunere va fi adoptată, urmează să fie luată doar de câteva state membre. Din potrivă, noi ne dorim să încurajăm statele membre să participe la vot. Acesta este obiectivul nostru, scopul nostru. Desigur, nu știm dacă lucrurile vor funcționa, ne dorim ca ele să funcționeze în acest sens. Apoi mai există și celelalte câteva elemente la care s-a referit comisia dumneavoastră, la care s-au referit și alte uh, comisii ale Parlamentului European, și anume un grad mai mare de transparență privind uh, Um, votul care se desfășoară în acest comitet și cred că o să mă opresc aici, însă poate aveți și mai multe întrebări. Vă mulțumesc. Dziękujemy panu. Pan poseł Rope. Domnul Rope, din nou. Dar, cărtaciu, pirmininkė. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă mulțumesc pentru toate comentariile amănunțite și atât de necesare. Înțelegem cu toții că problema există și vedem o singură direcție în care se poate rezolva. Poate Comisia ar dori un aviz mai favorabil, dar cred că dorințele noastre de mai mare transparență, publicitate și responsabilitate, mai ales când e vorba de subiecte delicate, e ceva la care ținem cu toții. Mi-am notat ideile și comentariile dumneavoastră și sper că vom continua să lucrăm împreună pentru a ajunge la o soluție comună. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc foarte, foarte mult. Mulțumesc uh, tuturor celor care au luat cuvântul. Termenul limită 7 uh, septembrie la 13 pentru amendamente. Am încheiat activitatea de astăzi. Mâine ne revedem la ora 9 sub președinția domnului De Castro și vă spun la revedere. de comisie. Mulțumesc, ședința se suspendă. Dar nu înainte de a le mulțumi interpreților. Ședința se suspendă.